good afternoon. I think we can start as we have. Bună ziua. Începem, vă rog, pentru că trebuie să încheiem la ora 18:00 fix, așa cum ne-a spus și președintele la începutul acestei sesiuni. Vreau să dau cuvântul imediat doamnei uh, McGuinness, vicepreședinte a Parlamentului European, mediator al Parlamentului European pentru cazurile de răpire a minorilor de către unul dintre părinți. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc, dragi colegi, pentru că ați venit aici și pentru ocazia pe care mi-ați acordat-o de a vă vorbi aici despre rolul pe care îl joc în calitate de mediator pentru aceste cazuri de răpire. Îmi cer scuze dacă ați putea să-mi spuneți dacă mă auziți în primul rând, pentru că e destul de dificil în sala aceasta cu sunetul. Vreau așadar să vă vorbesc astăzi uh, despre acest subiect uh, în remarcile mele introductorii pe care, care, de introducere care vor fi foarte scurte pentru ca să putem prezenta partea a doua. Vreau să mulțumesc celor care m-au ajutat să elaborez acest studiu uh, care se numește răpirile transfrontaliere de copii în Uniunea Europeană va fi foarte important pentru activitatea Comisiei, dar nu numai, pentru că ne va da, uh, de fapt, indicator despre ce probleme avem în momentul de față. La conferința mediatorilor am vorbit astăzi despre acest subiect și ideea pe care trebuie să o transmitem tot timpul este că interesul copilului este cel mai important în toate aceste cazuri. Problema pe care o avem este că diferite jurisdicții au interpretare diferită a ceea ce este în interesul copilului, interesul primordial. Și avem, de exemplu, două spețe în două state membre similare, cu o situație foarte comparabilă și cu decizii diferite la sfârșitul uh, procesului, ceea ce arată clar o problemă de interpretare care, deși aceste procese se derulează spre, sub Bruxelles 2 și Convenția de la Haga, în momentul în care copiii sunt uh, răpiți, trebuie să se întoarce că imediat, cât de repede posibil în țara lor uh, în care trăiau înainte, însă acum, de exemplu, se speculează pe uh, cele șase săptămâni din Convenția de la Haga și de multe ori nu se respectă aceste șase săptămâni, câteodată se fac ani chiar până se întorc. Regulile așadar nu sunt puse în aplicare cum trebuie și este nevoie de un grup de mediatori pentru a gestiona această problemă și de aceea ideile de astăzi vor fi foarte importante pentru a regla această problemă. Este clar că persoanele care se ocupă de astfel de subiecte ca acesta știu probabil despre ce vorbesc și uh, am vrea să oferim o linie directoare despre cum putem să intervenim, despre legătura noastră cu autoritățile competente în statele membre care sunt implicate în această dispută și să dăm uh, idei jaloane persoanelor care se găsesc în situații foarte dificile din acest punct de vedere. Este vorba de un subiect foarte emoțional și trebuie să nu pierdem aceasta din vedere. Și unul din lucrurile pe care le-am făcut uh, după ce am fost câteva luni în această funcție este să revizuiesc cum funcționează acest birou, acest oficiu, pentru a vedea dacă să îi dăm alt nume acestui birou și să încercăm să subliniem uh, diferit uh, funcțiile acestuia. Este foarte important ca Parlamentul să poată să aibă o viziune de ansamblu asupra ceea ce se întâmplă, pentru că suntem din diferite state membre și uh, putem coordona și în același timp acționa ca barometru pentru ceea ce se întâmplă în statele membre pe această temă. E clar că noi trebuie să tratăm cazurile cele mai dificile, însă este important să cunoaștem aceste cazuri și să încercăm să facem propuneri de schimbări uh, pozitive, pentru că este clar că e nevoie de schimbări. Aș vrea de asemenea să adaug faptul că nu numai biroul meu uh, este este cel care se ocupă de aceste probleme, ci și Comisia de Petiții, Comisia Libe și alți uh, parlamentari care sunt uh, abordați de către cetățeni. De exemplu, Peter Iar, uh, care a venit aici din partea Comisiei Peti, care ne va vorbi poate despre acest subiect, care tocmai semnează acum și mulțumesc pentru că a venit. Um, cred că este evident că există foarte multe aspecte problematice. Copiii sunt cei care suferă primii în astfel de cazuri. Sigur că și adulții suferă, dar copiii sunt primordiale aici. Trebuie să ne uităm la cum putem îmbunătăți legislația pe de-o parte, dar cum putem și asigura o implementare mai bună. În momentul în care un copil este răpit din uh, țara sa de baștină, este foarte dificil pentru el să trăiască momentele care urmează și deja daunele sunt uh, create asupra copiilor în momentul în care ei stau departe de casă. Probabil că ne-am dori ca multe lume să se poarte mai bine, dar din păcate oamenii sunt în situații foarte emoționale, relațiile sunt distruse câteodată și se poate întâmpla și deci avem nevoie de tribunale care să fie mai eficiente și mai coerente și avem nevoie de informații mai bune, lucru care se vor afla în discuțiile de astăzi, sper eu. Pentru că pentru a face îmbunătățiri trebuie să știm care este banca noastră de date, în ce stadiul este și care este direcția în care ne uh, mișcăm. Este foarte important să avem mai multe informații despre dreptul familiei din diferite state membre și să înțelegem mai bine ceea ce se întâmplă. Voi încheia cu o remarcă finală. Cred că astăzi e foarte important ceea ce se întâmplă. Această întâlnire, această audiere este una esențială și mă bucur să citesc toate detaliile raportului. Am citit doar rezumatul și concluziile momentan și nu vreau să vă vorbesc despre ele pentru că nu despre asta va fi vorba acum. Cu siguranță le voi citi cu atenție și le voi introduce în activitatea mea și vreau să mulțumesc tuturor celor care m-au ajutat ajutat pentru ca să ajung aici. Pentru mine este un domeniu nou de activitate în Parlamentul European și trebuie să spun că este un domeniu în care eu sunt în primul rând personal implicată, dar în care sunt și politic foarte implicată. Drepturile copiilor sunt extrem de importante și viețile lor sunt importante. Dacă copiii au de suferit uh, foarte curând în viață, când sunt copii, atunci uh, toată viața le este afectată. Deci trebuie să ajutăm familiile care se află în aceste situații dificile. Dezbaterea noastră recentă pe Convenția de la Haga de la Strasburg, pe care am purtat-o acum câteva săptămâni, a fost de asemenea foarte importantă. Și am spus în prezentarea mea inițială că Teoria este foarte bună, Convenția de la Haga este importantă, dar practica, din păcate, nu ține pasul cu ceea ce am elaborat. Și asta este ceea ce constatăm noi, că toate aceste diferite termene de care este vorba în Convenție nu sunt îndeplinite, există confuzii între statele membre și trebuie să abordăm cât mai repede toate aceste incongruențe. Vă urez mult succes cu toate aceste proceduri și mă, proceduri și mă bucur să ascult toate prezentările care vor urma în această după-amiază. Mulțumesc foarte mult, doamnă Măghine, spune doamna președinte, sunteți într-adevăr foarte, foarte convingătoare viitoare. O să continuăm acum, uh, spune președinta, cu o prezentare a studiului din partea doctorului Laria Preteli de la Institutul Elvețian de Drept Comparat de la Lozan din Elveția. Doamna Petreli este aici, doamna Ilaria Petreli și îi dau cuvântul acum. Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc pentru această prezentare. Într-adevăr, subiectul este unul extrem de uh, uh, emoționant, după cum a dezvoltat, după cum am auzit. Pentru început avem câteva informații statistice și colegul meu, John Conan, le va prezenta. Good afternoon. Um, as part of our study, we have... Bună ziua! Ca partea studiului nostru am uh, pregătit niște studii referitoare la răpirea internațională de copii, căsătorii și divorțuri internaționale, așa cum apar ele la nivelul autorităților internaționale. E important să știm că aceste statistici nu reflectă neapărat întreaga situație au început, colectarea datelor a început în 2008 și datele comparabile le avem uh, complete din 2007 cu uh, informații limitate pe 2012. La nivel național, studiile, uh, țările colectează datele în mod diferit și de aceea comparabilitatea este destul de scăzută. Căsătoriile internaționale se referă la o căsătorie între un cetățean dintr-o anumită țară și un cetățean dintr-o țară străină cu câteva excepții, date Țările nu colectează date cu privire la numărul divorțurilor uh, cuplurilor internaționale care au copii. Ce ne arată datele? În majoritatea cazurilor, numărul de căsătorii internaționale rămâne destul de stabil ca proporție, se constată o creștere și apoi o scădere de-a lungul timpului în aceste căsătorii. Datele pentru 2012 arată că această scădere s-a uh, încetinit, dar lucrurile variază de la o țară la alta. Conform unui eșantion de state UE, proporția divorțurilor internaționale însă este în creștere în aceeași perioadă. Datele din 2012 se bazează pe un alt eșantion, dar ne arată că nivelul din 2007 uh, s-a păstrat, fără să existe creșteri sau scăderi semnificative. În ceea ce privește răpirile internaționale de copii, principala sursă de informații este Incostat, și anume baza de date de, a conferinței de la Haga, care a inter, înregistrat date 99, 2003 și 2008. Avem și noi informații colectate direct din partea autorităților naționale pentru anii recenți avem un grafic pe care îl puteți vedea și pe ecran. Știu că nu e ușor de interpretat, dar ilustrează tendințele în cazurile de răpire de copii. Uh, informații pe care le-am primit de la diferite autorități naționale. Per ansamblu, majoritatea statelor primesc un număr din ce în ce mai mare de cereri de returnare. Între 2003 și 2008, a avut loc o creștere dramatică ce acum s-a încetinit. Și dau cuvântul acum colegei mele, Petreli, care ne va da alte detalii. Mulțumesc, eu o să vorbesc în italiană. Vă mulțumesc pentru că ați identificat posibilele lacune în colectarea de date statistice. În prezentarea mea eu o să încerc să ilustrez care sunt neajunsurile regimului juridic. Așa cum ne spunea colegul nostru, subiectul este unul extrem de dificil și e nevoie de schimbări la nivelul abordării sale, așa cum am văzut. Judecătorii europeni care se confruntă cu, un caz, cu cazuri de răpire internațională aplică regulamentul 2A și regulamentul de la Haga, care ar trebui să consolideze mecanismul elaborat la Haga, mecanism care prevede reîntoarcerea imediată a minorului în cadrul în care trăia și de unde a fost răpit. Acest mecanism a fost uh, creat pentru a crea un efect de descurajare, pentru a descuraja răpirea copiilor și atitudinea persoanelor care fac acest lucru. Dar am văzut că informațiile statistice ne arată de fapt că nu s-a înregistrat un astfel de efect de descurajare. Statisticile demonstrează mai degrabă că efectul înregistrat este cel contrar, și anume cererile de reîntoarcere sunt în creștere. Și atunci ne-am întrebat care ar fi motivele pentru care uh, instrumentul acesta nu a funcționat așa cum uh, s-a avut în vedere. Și având în vedere informațiile pe care le-am colectat, putem spune că, într-un fel, Convenția de la Haga este victima propriului succes. Mecanismul uh, returnării automate s-a, dovedit a fi atât de eficient încât a fost uh, utilizat dincolo de sfera de aplicare pentru care a fost creat inițial. Convenția de la Haga avea în vedere, așa cum se spune în documentele pregătitoare, să uh, se axeze pe cazurile de răpiri concrete. Și un exemplu era cel al uh, copilului răpit de tată cu o posibilă oprire definitivă a relației dintre mamă și copil. Acest lucru este menționat și în convențiile bilaterale care au fost încheiate între timp, în special cu uh, state terțe mai ales din zona arabă. Franța și alte țări au încheiat convenții cu Liban, cu Egipt, cu Maroc, tocmai pentru că mama are o poziție juridică diversă față de copil în sistemele judiciare ale țărilor respective. De aici a pornit convenția, după care lucrurile au evoluat destul de dramatic în timp în ceea ce privește convenția lucru care a fost necesar pentru a depăși dezechilibrul care există în cadrul Convenției de la Haga și care este în favoarea părintelui titular a drepturilor de tutore al copilului. Și uh, efectul obținut a fost invers, a crescut numărul răpirilor și în această noțiune uh, a fost inclus orice posibil caz de schimbare a reședinței minorului care nu a fost făcută în limitele legii. Extinderea acestui domeniu de aplicare a extins și sfera de aplicare a judecătorului care trebuia să pronunțe ordinul de returnare. Și de la o condiție de bază s-a trecut la una mult mai complexă, care a făcut ca returnarea minorului să fie un proces îndelungat și a dus la un număr foarte mare de cazuri care au ajuns în fața Curții Europene a Drepturilor Omului. În studiu sunt descrise diferitele comportamente calificate azi drept răpire de minori. Pentru unele dintre acestea, regimul regulamentului Bruxelles 2A, care consolidează sistemul returnării imediate, reprezintă un pas înainte către uh, prevenirea fenomenului. Cazurile extreme însă, care reprezintă un semnal de alarmă grav, sunt trei și le aveți pe ecran. Situația părintelui care abuzează dreptul de vizită pentru a aduce copilul în țara sa de origine și avem un astfel de caz uh, în care este implicată Irlanda, un copil a fost răpit de unchiul său și a fost dus în Egipt apoi de tată. Apoi, al doua situație, părintele care, folosindu-și uh, poziția de părinte tutore, împiedică uh, tatăl, de exemplu, să joace un rol în educarea fiului. Asta a fost un caz care a apărut de curând în, în Curtea Drepturilor Omului, care implica o mamă din Lituania care a fost găsită vinovată că ar fi încălcat articolul 8 din Convenția drepturilor omului împreună cu Lituania și în uh, al treilea caz E vorba de răpiri care sunt efectuate în interesul minorului. În acest caz e vorba la dreptul la liberă apărare care duce la o răpire, dar uh, întemeiată. Acestea sunt cazuri tipice ale articolului 13 din Convenția de la Haga. În aceste cazuri extreme, trebuie să se ofere protecție copilului și timpul care trece de la răpire până la returnare trebuie să fie cât mai scurt posibil. Este vorba de cazuri pentru care răspunsul trebuie să fie imediat. Același proceduri se aplică și cazurilor care uh, se produc din ce în ce mai frecvent și sperăm ca acestea să fie, de fapt, cazurile uh, care sunt înregistrate mai degrabă în statistică atunci când spunem că a crescut numărul răpirilor. Sperăm că despre acestea este vorba și anume cazurile care reprezintă un corolar al principiului liberii, liberei circulații a lucrătorilor. Mă refer aici la situația părintelui tutore, care are dreptul de vizită și care duce copilul cu el, încălcând dreptul celuilalt părinte sau uh, situația părintelui care are dreptul de custodie, care emigrează uh, sau intenționează să emigreze, mutându-se într-o altă țară. Și această, acest transfer uh, al său este însoțit de transferul uh, ilegal al copilului și care uh, modifică relația dintre părinte și copil. În acest caz, mecanismul returnării imediate duce la neînțelegeri, pentru că judecătorii sunt destul de reticenți să aplice uh, să facă această cerință de returnare. Decizia este pronunțată cu întârziere și cu mare ezitare aplică excepțiile prevăzute în condiția de la Haga. Nu se evaluează dacă avem de-a face sau nu cu o răpire, ci se evaluează interesul global al minorului, o procedură mult mai îndelungată și de aceea acțiunea nu este corespunzătoare pentru că uh, E vorba totuși de situații în care trebuie să existe o um, analiză uh, importantă a interesului minorului și există și o lipsă de echilibru între situația cetățeanului care este își are reședința în țara judecătorului și um, partenerul acestea care a emigrat um, de mai curând în țara respectivă. Avem cazul Raga Pelz, Faptul că unul dintre părinți a cunoscut limba, cultura juridică și este mai bine integrat social uh, decât celălalt, are impact asupra hotărârii judecătorului și conflictul dintre mamă și tată devine, de fapt, un conflict între două sisteme juridice. Pentru a evita genul acesta de consecințe, ne-am gândit la un posibil sistem de rezolvare a cazurilor de răpire, bazat pe o serie de filtre, și anume diferențieri preliminare care se fac între cazurile mai grave și cazuri care uh, necesită o mai mare flexibilitate în rezolvare. Avem un sistem care se bazează pe o serie de filtre care să determine nivelul de seriozitate. Un prim filtru este cel care duce spre identificarea cazurilor fast track, cu rezolvare rapidă. Sunt situațiile rapide, pe care, eh, extreme pe care le-am identificat deja. În toate celelalte cazuri care nu sunt situații urgente și în care deciziile trebuie să fie luate pe baza evaluării interesului primordial al minorului, ne-am gândit la o serie de măsuri provizorii referitoare la returnarea minorului și o mediere adecvată apoi, pentru că important este acordul între părinți și autonomia părților. Doar așa uh, se poate respecta interesul primordial al minorului. Cazurile care nu intră nici în prima, nici în a doua categorie, adică nu se ajunge până la urmă la un acord între părinți, ar trebui să fie uh, tranșate împreună de judecători, pentru că judecătorul uh, din uh, țara reședinței obișnuite a minorului și cel din reședința uh, planificată a minorului ar trebui să ajungă la uh, un acord. Avem uh, un astfel de proiect de articol prin care se prevede o colaborare între cei doi judecători. Și, în final, mai există o categorie. Atunci când există un conflict între două sisteme judiciare care nu poate fi eliminat, uh, Uh, avem în vedere un judecător supranațional și în acest caz Curtea Europeană de Justiție ar avea un rol important de jucat. În studiu puteți găsi detalii referitoare la recomandările noastre și sperăm că acest studiu să contribuie la dezbaterile care sunt extrem de importante pe un subiect așa de sensibil. Vă mulțumesc! Mulțumim pentru această prezentare extrem de interesantă. Și acum am să-i dau de îndată cuvântul domnului Spiros Livendopoulos, care este avocat și mediator în rețeaua mediatorilor de familie la nivel european. like to thank you for this. Mulțumesc foarte mult. În numele rețelei pe care o prezint, vă mulțumesc pentru invitație. În prezentarea mea am să vorbesc despre medierea în cazurile de răpiri internaționale de copii. Haideți să vedem întâi cadrul uh, juridic în care mediera a fost uh, valabilă. E vorba de regulamentul uh, de la Bruxelles și um, um, Convenția de la Haga care prevăd medierea în procedurile de drept familial și se încearcă um, ca părțile să ajungă la o soluționare a litigiului. Noi mai, ne mai bazăm de asemenea pe directiva UE 2009-52, unde se prevede posibilitatea ca judecătorii să acordă um, părților dreptul de a încerca mediere, apoi articolul 6 asigură punerea în aplicare a acordului de drept de asemenea mai este și în uh, uh, codul european de conduită. Acum, să vedem cum funcționează această mediere. Medierea transfrontalieră în interiorul familiei poate fi folosită în oricare dintre statele litigiului, în timpul acesteia sau anterior. Majoritatea cazurilor care se adresează rețelei noastre um, vin chiar înainte de audierea în instanță. Uh, e vorba de instanța care va hotărâ cu privire la returnarea sau nu a copilului. Multe dintre cazuri așadar vin în această etapă. De obicei se desfășoară în statul unde se află copilul sau copiii. În cadrul medierii participă părțile și mediatorii, nu mediatorul, pentru că modelul pe care îl folosim noi se bazează pe o comediere, am să vă explic aceasta în detaliu și Desigur, părțile sunt um, asistate de juriști, de avocați, de, de multe ori nu sunt prezenți neapărat, um, ci prin uh, e-mail, prin telefon sau prin cum vorbi pe Skype, mai ales când e vorba de acordurile de înțelegere. În timpul medierii, desigur, mediatorii se întâlnesc cu părțile și au uh, întâlniri comune și separate. De obicei, uh, în acest tip de mediere, ședințele sunt comune și, de asemenea, încurajăm părțile să comunice și să găsească o soluție. Procesul este confidențial și voluntar că despre fazele medierii, înainte de aceasta, mediatorul trebuie să facă o evaluare, un control al cauzei pentru a vedea dacă aceasta este compatibilă cu medierea sau nu. Și odată ce se face această evaluare, se trece la contactele necesare pentru a vedea exact unde, cum și um, când ar trebui să aibă loc medierea. Așadar, se convine cu părțile și cu avocații acestora și se începe medierea. Prima fază a medierii um, implică um, introducerea și acordul de a participa la mediere, apoi uh, se stabilește programul de lucru, după care există o fază de explorare în care mediatorii încearcă să evalueze nevoile părților, să înțeleagă exact despre ce vorba în litigiu și apoi avem fază de negociere unde se generează posibile soluții în ceea ce privește um, termenii răpirii, Um, unde ar trebui să fie reședința copilului, dacă ar trebui să fie um, în statul um, actual sau în statul de unde a fost răpit. Pentru găsirea soluției uh, apare și faza 5 -a când se încheie acordul final. Cât despre cazurile internaționale, se vede că diferențele culturale joacă un rol important în în despărțire. Acestea nu sunt atât de importante în timpul relației, dar când aceasta se termină, diferențele se amplifică și devin foarte pregnante. Ambii părinți vor să fie implicați în viața copiilor, um, unul dintre părinți um, se simte prins în capcană și vrea să se întoarcă acasă după divorț și atunci se întâmplă răpirea. poate să fie vorba de reținere ilegală sau de răpire, în general este vorba de copii de vârste mici și uh, mai este pe de altă parte reacția părintelui rămas în urmă care este, se simte neajutorat și frustrat. Uh, deci singur există și pericolul răpirii din nou. Ambii părinți se tem să-și piardă copiii, iar copiii sunt prinși la mijloc. Iată, acestea Mm, sunt, uh, mm, uh, aceasta este starea în care vin uh, părțile în, la mediere. Cea mai importantă chestiune și cu care începem de obicei negocierea este returnarea sau nereturnarea copilului. Odată ce părintele, părinții au găsit o soluție la această chestiune, pot să treacă mai departe la viitoarele aranjamente de Uh, locuit, uh, vacanțe, aniversări, uh, călătorii, mm, cu cine ar trebui să călătorească mm, copiii, cine va plăti biletele, cum se vor aranja vacanțele, apoi mai apar și mai apare și mm, mai apar și aspectele legate de creștere culturală, religioasă, lucruri foarte importante pentru ambii copii, părinți pentru că ei vor ca mm, respectivul copil sau respectivii copii să uh, beneficieze de educație, de cultura al țării de unde vin ei. Și după ce se trece de aceste probleme, se ajunge la pensie alimentară, la separare, divorț. În caz că nu s-a parcurs divorțul, se poate, se poate discuta și acest lucru. De cele mai multe ori, lucrul cel mai important pe care îl discutăm uh, uh, este sigur returnarea copilului, așa cum v-am mai spus. Cât despre cadrul, cadrul în care se întâmplă lucrurile, medierea poate să fie inițiată de părți, de avocaților, de judecători, um, chiar și de o terță parte, în general, uh, este, există un, cât de cât un calendar de obicei, medierea are loc înainte de audierea în fața instanței, pentru că acesta este momentul când majoritatea cuplurilor vin și se adresează, recurg la mediere. Uh, cât despre caracteristicile cazurilor de răpiri, este vorba că um, e, sunt uh, ședințe lungi, um, deschise, cam de două, trei uh, zile, um, conflicte mari, teama de pierderea copiii, sentimente de furie și de trădare, uh, presiunea de a se ajunge la decizii um, pe termen scurt, um, un nivel mare de incertitudine și tot felul de alte probleme. Modelul pe care îl folosim pentru mediere este un tip de comediere, cum am mai menționat, adică cei doi mediatori uh, reprezintă ambele părți, trebuie să reprezinte în cele două părți de unde vin uh, partenerii din cuplu. Dacă uh, este vorba de un cuplu Eleanor german ar trebui să fie un mediator grec și unul german. Ambele limbi, ambele uh, sexe pentru a exista un echilibru pe toate fronturile și dacă se poate Mediatorii trebuie să vină din um, contexte diferite profesionale, fie că e vorba de profesii juridice sau psihosociale. Bineînțeles, uh, primul lucru care ne interesează este interesul superior al copilului. Dacă vrem să înțelegem tabloul medier, iată, vedeți o imagine, uh, la dreapta cei doi mediatori, iar la stânga imaginii cuplul din mijloc, în mijloc e interpretul. Uneori uh, și limba este un factor foarte important. Dacă părțile doresc să vorbească în limba proprie sau chiar dacă vorbesc uh, o, o a treia limbă pentru comunicarea între ei, s-ar putea să fie nevoie de prezența unui interpret. Uh, iată, acesta este un atelier pe care l-a făcut rețeaua noastră la Berlin. Rețeaua noastră a fost înființată în 2012, face parte dintr-un proiect european cofinanțat uh, de Comisia Europeană. Partenerii de proiect uh, sunt uh, ONG-ul uh, german mic, cel belgian Child Focus, Uh, Universitatea Catolică de la Luvan și um, Centrul um, Olandez pentru Răpiri pentru Copii. În acest program uh, um, formăm peste 70 uh, de mediatori din toate statele membre ale Uniunii Europene și a fost prima oară când am avut un program de formare uniform, unificat despre cum să se, să se trateze astfel de cazuri. Desigur, s-a înființat rețeaua și apoi treptat ni s-au trimis câteva Uh, cauze și această uh, trimitere către rețea în general s-a întâmplat în următor. De obicei um, s-a trimis uh, un e-mail către unul dintre mediatori, um, dacă e vorba de un cetățean italian, să spunem. Întâi, acesta, vor, acesta va contacta un mediator italian și dacă, de exemplu, celălalt partener este lituanian, atunci mediatorul uh, italian va contacta mm, mm, omologul său din Lituania, colegul său, și vor încerca să stabilească toate detaliile în vederea organizării medierii. Rețeaua um, acum um, are, este un um, task force, uh, um, um, avem sediul uh, la Bruxelles, uh, în cadrul organizației Missing Children Europe, Organizăm, uh, așa cum am spus, uh, formări și pentru mediatorii din uh, statele noi membre. Facem de asemenea un fel de supraveghere a mediatorilor. Viitorul nostru se concentrează pe viitorul copiilor, um, um, formări în acest domeniu și accentul nostru este, cum am spus, pe copii. Puteți să găsiți mai multe informații pe site-ul nostru uh, sau, uh, sau la dispoziție pentru întrebări. Mulțumesc! Mulțumim și noi! Dăm acum cuvântul domnului Han Van Loon, care este membru al Institutului pentru Drept Internațional și fost secretar general al conferințe de la Haga cu privire la dreptul internațional privat și apoi domnului Michael Shuttle, care este șef de unitate cu privire la politicile privind justiția civilă de la Dreptul Justiție, Comisia Europeană. Aveți cuvântul, domnilor. Mulțumesc, doamnă președinte. Este o onoare și un privilegiu pentru mine să pot vorbi în această funcție în fața Parlamentului European. Documentul meu se referă la Bruxelles 2 bis, dar numai la aspectul de responsabilitate părintească. Originea acestui regulament Bruxelles 2 se referă la această problemă numai în contextul divorțului, însă după revizuirea acestui regulament s-a constatat că, de fapt, prevederile din 1995 nu erau, al Convenției asupra dreptului copilului nu erau destul de bine implementate și că deci trebuiau făcute modificări. De exemplu, vedeți la pagina 31 a celui de-al doilea document, la partea 2 și 3, cum era prevăzută această, această modificare din cauza percepției respective. În ceea ce privește responsabilitatea părintească și uh, reacția în cazul răpirii copilului, nu este vorba de un drept european, de fapt. Dar există un cadru global uh, care uh, conține Convenția ONU pentru drepturile copilului, Convenția de la Haga și Convenția din 1996 pentru protecția copilului. Uniunea ONU a fost deja membră a Convenția, Convenția pentru drepturile copilului CRC și uh, summitul de la Roma a finalizat procesul de ratificare săptămâna trecută ceea ce, um, de exemplu, ceea ce a dus la faptul că Uniunea Europeană să poată să finalizeze cadrul global pentru responsabilitatea părintească. Acest cadru deja guvernează relațiile dintre Uniunea Europeană și părțile formate din țări terțe din Convenția din 96, ca Rusia, Marocul, Elveția și Danemarca, etc. Această convenție din 1996 se referă la dreptul aplicabil care trebuie să fie aplicat în contextul Bruxelles 2 bis. Este de aceea un moment foarte important să revizuim prevederile din Bruxelles 2 bis, având în vedere acest cadru global. Convenția din 1996 a oferit inspirația uh, de bază pentru Bruxelles 2 bis. Însă Bruxelles 2 bis s-a depărtat de Convenția din 96 în mai multe aspecte, mai ales pentru a îmbunătăți mecanismul de întoarcere. Nu numai că se îmbunătățește uh, așadar uh, puterile curții, ci se micșorează și puterea unor curți uh, care ar fi fost utile um, totuși în aceste procese. Și aceasta este problematic, pentru că lucrurile au evoluat din punct de vedere social, uh, din punct de vedere legal și uh, toate aceste schimbări arată că este important să avem un echilibru între cele două curți. Aceste evoluții se regăsesc în capitolul 2, cazul tipic Convenția din 1980 și Bruxelles 2 se referau la părintele care nu oferă custodie, nu oferă, nu oferă grijă pentru copilul respectiv. Acum însă s-a găsit o altă definiție, persoana uh, care se ocupă de copil este cea care are custodia, este cea care trăiește în țara de baștină sau în care copilul a trăit până la momentul răpirii. Aceasta necesită mai multă atenție decât în trecut în legătură cu riscurile și siguranța copilului respectiv. S-a dat uh, mai multe posibilități de exprimare copiilor uh, cu privire la returnare și păr- părintele care rămâne în urmă se bazează de multe ori pe convenție, mai mult pe convenție decât pe regulament, nu numai pentru a obține returnarea copilului definitivă, ci pentru a-și îmbunătăți dreptul de acces la copil. Toate aceste lucruri au dus la un schimb de, sau o modificare a paradigmei care a dus și la o criticare a Convenției din 1980. Capitolul 2 discută despre acest aspect. Foarte pe scurt, Curtea Europeană CEDO a dat o sentință că în momentul în care decizia returnării se ia, trebuie să se asculte toate argumentele și decizia trebuie să fie bine motivată, trebuie să fie justificată și trebuie să existe probe materiale a protecției copilului dacă există riscuri. Și returnarea nu ar trebui să fie automată. S-au făcut foarte multe propuneri de modificare a Convenției din 1980 care nu au fost acceptate, dar există o viziune comună uh, că măsurile de acompaniere sunt necesare. Ratificarea Convenției din 96, care oferă mai multe protecție copilului, s-a creat un grup pentru a oferi uh, consultanță curților, articolul 71, și un ghid de mediere a fost deja tradus în toate limbile Uniunii Europene datorită susținerii generoase a Uniunii Europene. Deci, care a fost răspunsul Uniunii Europene la aceste noi evoluții? Pe de o parte, Uniunea Europeană a susținut uh, inițiativele conferinței de la Haga. Pe de altă parte, au existat puține dezbateri în cadrul Uniunii Europene despre aceste modificări. Curtea s-a referit la problematica uh, mecanismului de returnare ca fiind uh, o posibilitate de a duce din nou împreună cei doi părinți, dar nu au existat încă cazuri, din câte știu eu, în care curtea să se fie exprimat cu privire la rescurile pe termen scurt care sunt implicate în uh, returnare. Capitolul 3 al documentului, pagina 20 următoarea, oferă propuneri concrete pentru amendarea regulamentului, pentru a alinia mai bine la uh, cadrul global și pentru a adapta mai bine acest regulament la uh, toată schimbarea de paradigmă. De aici găsiți la pagina 31 până la 33 diferite informații din uh, compendium. Cred că este la fel de important ca membrii Parlamentului European să țină cont de acest cadru și de schimbarea de paradigmă mai degrabă decât uh, să țină cont și să-și rețină mai ales detaliile. Propunerea, pentru ca să fim siguri ce dorește nu are ca scop să reformuleze regulamentul, pentru că trebuie să se respecte doar chestiunile de bază. Există propuneri, pe de o parte, care încearcă alinierea regulamentului cu cadrul existent și adaptarea la noua paradigmă. Pe de altă parte, sunt propuneri foarte bune, reguli foarte bune în regulament, care merg dincolo de cadrul global și care cred că ar putea fi îmbunătățite. Eu aș propune să începem cu primul grup de propunere de aliniere a regulamentului la Convenția din 96. Acesta este articolul 8, este tehnic și nu vreau să intru în detalii. Mai importantă este propunerea însă de a amenda articolul 10 și de a introduce un nou articol cu măsuri protectoare. De ce? Pentru că în formularea Bruxelles 2 bis Negociatorii au fost inspirați, bineînțeles, de Bruxelles 1, care se referă la aspecte comerciale. Însă măsurile protective în acest context sunt diferite, bineînțeles, de măsurile în contextul familial. Există mai multe probleme cu articolul 20. În primul rând, nu oferă o jurisdicție unitară în convenție. Curtea poate să decidă deci asupra returnării, dar poate să aplice măsuri de protecție pe care le consideră bune în dreptul său personal. Alte măsuri eh, mai pot fi luate, așadar, în cadrul jurisdicției eh, și alte măsuri în legătură cu copilul și aceste măsuri nu trebuie să fie recunoscute în, eh, de către curte. Dacă curtea aceasta de Curtea în care se, la care ajunge cazul în final, așadar, hotărăște să folosească principiul statului de origine, nu va găsi în regulament însă instrumentele pentru a face acest lucru, pentru a putea să interpreteze ceea ce are de interpretat. Articolul 11, 6 și 8, dar și 42 se bazează pe ideea că orice refuz de returnare a copilului de către această curte de refugiu poate să fie respinsă de către curtea de apel am uh, acceptat în Uniunea Europeană că de judecațiile, sentințele unei curți trebuie să fie respectate de celelalte. Aceasta este, deci, uh, asta arată că, deci, o decizie luată de către această curte de refugiu poate să fie apoi uh, neacceptată de către curtea de origine. Poate că aceasta nu este cea mai bună regulă, pentru că descurajează curtea de refugiu și nu stimulează cooperarea între cele două curți. Scopul acesta este însă să se decidă interesul pe termen scurt a copilului care este de returnare, de reîntoarcere și apoi uh, de deci, de, uh, cu privire la custodie, așadar, uh, trebuie să se mai ia anumite decizii ulterior. Însă, um, curtea a hotărât că această decizie a curții de origine poate de asemenea să fie luată prin decizii interimare, adică prin posibilitatea ca uh, în momentul în care se hotărăște returnarea copilului și se dă decizia finală, copilul trebuie să fie dus înapoi la statul de refugiu, ceea ce însă nu este bine și trebuie îmbunătățită această prevedere. Eu propun de aceea să se taie articolul 42 dar am auzit un clopoțel și bănuiesc că s-a terminat uh, timpul meu și nu știu dacă putem, pot să mai continui sau nu. Depinde de vecinul dumneavoastră. Vă rog, e foarte interesant, continuați. Avem o problemă cu articolul 42, care vorbește despre punerea în aplicare a ordinului sau de, de returnare, niciun motiv de refuz, incluzând aici politicile publice, ținând cont de interesul copilului, nu se aplică la un astfel de caz. Aceasta merge dincolo de ceea ce este necesar, pentru că prevederile din secția 1 la 3 oferă deja un mecanism foarte util, foarte eficient. Cred că ar trebui să ne gândim de aceea mai departe la acest experiment. Am putea să avem dubii la articolul 42 din alt punct de vedere, dar aici chiar că considerăm că este vorba de o prevedere stringentă de returnare fără puțin, destule clauze de siguranță, de salvgardare pentru siguranța copilului. Foarte pe scurt acum despre propuneri, unde cred eu că o să mergem mai departe decât merge regulamentul, așa ar trebui. Propunerea de realocare, o regulă de realocare în ciuda recomandării Consiliului Europei care a fost adoptată pe 12 februarie anul acesta, există o propunere de îmbunătățire și extindere a prevederilor care forțează curțile să decidă în șase săptămâni, la fel să se întâmple și cu apelul, așa ar trebui de fapt, iar uh, autoritățile au și ele o limită pe care o primesc. Medierea trebuie de asemenea să fie integrată în cadrul acestui regulament, așa cum s-a întâmplat deja în anumite țări, uh, în momentul în care judecătorii examinează înainte să returneze copilul dacă sunt gata să intre părțile în mediere. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, și permite, mulțumesc, părintele să vă mulțumesc că m-ați lăsat să vorbesc mai mult decât era alocat. Mulțumesc. Acum eu aș dori să vorbesc din partea Digi Justice, Direcția Generală Justiție, domnul Michael Schotter, pentru a vă vorbi despre implementarea regulamentului Bruxelles 2, care este în centrul discuțiilor noastre în această a doua sesiune și foarte util pentru comisie. The Brussels 2A regulation după cum știți, regulamentul Bruxelles 2A este implementat de 10 ani și în ultimii ani disputele, litigiile pe chestiuni uh, care țin de familie au crescut. Am văzut statistici care tocmai ne-au fost prezentate. Știm cât este dificil să obții aceste informații și eu o să mă folosesc de studiile dumneavoastră. Este clar că într-o lume în continuă mișcare nu e deloc surprinzător să vedem că aceste cifre cresc. Conform informațiilor noastre, 15 milioane 15 milioane de cetățeni europeni locuiesc într-o țară alta decât țara lor de origine și există uh, un număr foarte mare de divorțuri internaționale. Pentru familiile care se regăsesc într-o situație transfrontalieră, Subiectul pe care îl discutăm noi astăzi este o realitate tangibilă. Accentul uh, pe regulamentul Bruxelles 2, prin urmare, este salutar. Orientările politice ale Comisiei au fost prezentate anul trecut de președintele Juncker și au subliniat uh, spațiul justiției și a drepturilor fundamentale ca una dintre principalele 10 priorități pentru activitatea Comisiei. Dat fiind că cetățenii europeni studiază și se deplasează, se căsătoresc, au copii în alte țări, cooperarea judiciară între statele membre trebuie să țină pasul cu acest fenomen și, evident, trebuie să fie îmbunătățită din perspectiva experiențelor în mod treptat, construind punțile de care avem nevoie între diferitele sisteme judiciare consolidând încrederea reciprocă între sisteme și recunoașterea reciprocă. și sigur încercăm să învățăm din experiență și să ascultăm părerile tuturor celor interesați. Regulamentul Bruxelles II stă în centrul acestei cooperări judiciare și, prin urmare, este normal ca și Parlamentul și Comisia să fie foarte atenți la modul în care funcționează. Ceea ce înseamnă de ce, în prezent, Comisia se găsește în procesul de revizuire a funcționării regulamentului. Aceasta este prima revizuire și Având în vedere că avem alături de noi experți și toți ceilalți participanți, am vrea să vă prezentăm principalele concluzii ale acestei evaluări și să știm care este poziția și care sunt ideile dumneavoastră pe aceste informații. Prin urmare, o să trec direct la detaliile prezentării mele. În aprilie 2014, Comisia a emis un raport ca prima evaluare a regulamentului în care se spunea că regulamentul a produs avantaje semnificative pentru cetățeni în ceea ce privește litigiile matrimoniale și parentale transfrontaliere. Regulamentul a făcut acest lucru printr-o structură complexă de norme jurisdicționale și un sistem de cooperare între autoritățile statelor membre, precum și eliminarea dublării procedurilor și promovarea liberei circulației a hotărârilor judecătorești. Am auzit care sunt dispozițiile referitoare la returnarea copiilor și este foarte important să avem în vedere că s-a urmărit descurajarea acestui gen de fapte. Vom analiza statisticile cu mare atenție. Am citit deja prezentarea domnului Van Luns, lucrarea care mi se pare foarte interesantă și vom încerca să vedem dacă obiectivul respectiv um, se regăsește ca atare și în realitate. Aceasta este o decizie conștientă luată de uh, Uh, respectivă comisie uh, la momentul adoptării regulamentului pentru a face, pentru a pune în aplicare această hotărâre care să primeze și o să vedem dacă lucrurile funcționează în practică așa cum ar trebui. Având în vedere avantajele pe care le-am constatat și buna funcționare a regulamentului 2A, uh, există totuși niște neajunsuri și acest lucru s-a regăsit ca atare și în raport în special în ceea ce privește normele de jurisdicție în chestiuni unii matrimoniale. Sunt niște aspecte de avut în vedere. Uh, de exemplu, eliminarea procedurii execvatur care se face doar în mod um, restrictiv, pentru că e un lucru important să se elimine procedura execvatur, având în vedere faptul că interesurile copiilor sunt foarte importante și procedurile trebuie să fie scurte. Am constatat de asemenea importanța intensificării cooperării între autoritățile centrale ale statelor membre. În uh, Bruxelles 2 există o dispoziție importantă privind cooperarea, este un fel de camera motoarelor acestui instrument. Întrebarea însă este dacă funcționează suficient de bine. Un aspect uh, important atât în ceea ce privește cazurile, cât și în ceea ce privește uh, executarea hotărârilor. Raportul constată de asemenea că chestiunile ce țin de implementare nu funcționează chiar așa de bine cum ne-am dorit. Când acest raport a fost prezentat de comisie, a fost lansată și o consultare publică, proces care s-a încheiat în vara anului trecut și în urma căruia am primit un număr destul de mare de răspunsuri de la cetățeni, judecători, avocați, practicieni, răspunsuri care ne-au ajutat să ne facem o imagine mai clară asupra modului în care funcționează regulamentul. Și acum avem, uh, să spun, o imagine de ansamblu destul de pestriță. Uh, avem uh, impactul pozitiv, care este destul de consistent. Regulamentul este privit ca un instrument util uh, în ceea ce privește disputele în familie. Uh, ajută acest regulament la clarificarea situațiilor. S-a subliniat de asemenea că dispozițiile privind recunoașterea și executarea cu mențiunea dacă funcționează corect în spiritul regulamentului sunt de asemenea benefice pentru respectarea hotărârilor luate de instanțe. Asta pe de o parte. Pe de altă parte, au fost identificate și probleme. De exemplu, lipsa de consecvență în ceea ce privește funcționarea regulamentului în statele membre, uneori datorită faptului că regulamentul nu este suficient de clar. De exemplu, în cazurile de răpiri internaționale de copii, uh, s-a menționat cât este de dificil să se pronunțe o hotărâre în termenul de șase săptămâni stabilit. Există judecători care au constatat probleme în ceea ce privește procesarea cererilor de returnare și adesea s-a spus că acest lucru se datorează uh, faptului că atunci când sunt mai multe instanțe implicate, procedurile devin mult prea complicate și s-a sugerat că ar fi bine să existe specializări și instanțe uh, speciale care să se specializeze în uh, cazurile acestea de returnare, care, lucru care e, facilitează prelucrarea rapidă și respectarea termenului de șase săptămâni. Răspunsurile au subliniat și problema, legării, problema legată de executarea ordinelor de returnare. S-a dovedit că lucrurile nu sunt chiar așa de simple în practică. Am auzit uh, în prezentarea domnului Van Luna câteva uh, argumente în acest sens și S-a menționat faptul că procedurile sunt greoaie, îndelungate, lucru care evident nu este de apreciat uh, în situațiile acestea care trebuie să fie rezolvate cât mai rapid. Am încercat să vedem care sunt domeniile în care trebuie să ne axăm noi Comisia atenția. E foarte important să subliniem că este imposibil să oferi soluții în fiecare caz individual prin această legislație. Ce putem face este să învățăm din experiența cazurilor care ne-au fost prezentate pentru a vedea dacă sunt într-adevăr deficiențe sistemice în regulament pe care ar trebui să ne axăm. Uh, nu dorim să revoluționăm acest domeniu la care se referă regulamentul, dar vrem să avem o evoluție graduală pornind de la ce avem și mm, să trecem la mm, ajustarea, la rafinarea conținutului. Care sunt domeniile pe care le avem în vedere? În primul rând, partea care se referă la regimuri matrimoniale. Ideea este ca partenerii, soții, să poată alege instanța responsabilă pentru separare sau divorț. Având în vedere gradul de flexibilitate pe care l-am menționat, acest lucru ajută sau încurajează soții să coopereze între ei și să găsească o soluție amiabilă când este posibil. O abordare care de altfel se pune în aplicare în multe alte situații, deci și până la urmă am dat vadă de consecvență. Un alt domeniu pe care îl avem în vedere este poate un fel de ghișeu judiciar unic nu vreau să spun că este un ghișeu unic uh, per se, dar uh, să avem uh, unul pentru chestiuni de proprietăți, unul pentru chestiuni de divorț și unul pentru situația copiilor e destul de greoi. De exemplu, în articolul 15 al regulamentului se vorbește despre posibilitatea de a transfera procedurile de la o instanță la alta în mod cât mai puțin problematic posibil. Asta am încercat să facem, dar uh, din feedback-ul primit am constatat că lucrurile nu stau chiar așa. Mai rămân câteva proceduri execvator, în special în ceea ce privește cazurile de custodie și noi credem că acest lucru cauzează întârzieri nejustificate în proces. Apoi, mai avem chestiunea încrederii și dacă stimularea încrederii și luarea în considerare a cartei în articolul său 24 n-ar trebui cumva să avem în vedere chestiunea unor standarde minime pentru odierea copilului. Asta este deci un alt lucru la care ne gândim. Și apoi, un alt aspect foarte important este cel al eficientizării și clarificării procedurii de returnare pentru un copil rapid. Am auzit cât de important este acest lucru. Și în acest sens, fără îndoială, un rol important revine măsurilor uh, provizorii. Asta este un lucru pe care trebuie să-l avem în vedere. Apoi, executarea hotărârilor. E bine să înțelegem că aici lucrurile nu funcționează așa de bine cum ne-am dorit. Executarea se bazează pur pe proceduri naționale care adesea nu conțin norme speciale pentru decizii în domeniul dreptului familiei și asta poate duce la întârzieri, de exemplu, în uh, cazuri care au de-a face cu custodia și știu că mi-am depășit timpul, dar mă apropiu de finalul intervenției, dacă îmi permiteți. Cooperarea între autoritățile naționale de la articolul 55. Trebuie să vedem dacă aici lucrurile funcționează așa cum ar trebui. Apoi, trebuie să vedem dacă trebuie să implicăm autoritățile care se ocupă de bunăstarea copiilor în aceste cazuri într-o mai mare măsură. Și este un lucru la care ne gândim. Și la articolul 56, în ceea ce privește plasamentul copiilor, uh, și aici ne-am gândit la o serie de întrebări după discuțiile pe care le-am avut cu statele membre la finele anului trecut în rețeaua europeană judiciară. Sunt multe chestiuni care țin de articolul 56 care trebuie rezolvate. În ceea ce privește planurile pe viitor, cum am mai spus, Comisia Juncker a subliniat importanța pe care o alocă unei cooperă judiciare eficiente și având în vedere rolul important pe care îl joacă Bruxelles 2 în domeniul dreptului familiei, evident că atenția noastră va fi acordată în totalitatea acestui proces de revizuire. Serviciile Comisiei pregătesc o posibilă modificare a regulamentului încă mai sunt niște proceduri tehnice pe care trebuie să le parcurgem, trebuie să efectuăm un studiu de evaluare, un raport de evaluare a impactului și credem că ar fi bine să consultăm și un grup de experți, așa cum am făcut și în alte situații, astfel încât să fim gata atunci când vor fi luate deciziile politice aferente. Vă mulțumesc foarte mult pentru că mi-ați permis să-mi fac prezentarea. Este foarte important să primim feedback din partea dumneavoastră. Noi suntem acum în poziția de ascultare și de aceea mă interesează foarte mult ce aveți de spus. Mulțumim domnului Șoter și domnul Van Loon și acum aș vrea să dau cuvântul tuturor celor care doresc să intervină cu comentarii sau care au întrebări. Doamna McGuinness, poate începeți dumneavoastră. I had a... Da, va fi succintă pentru că am avut și observațiile de deschidere. Mă bucur că Comisia Europeană este deschisă să trateze rațional această chestiune. Despre o întrebare. Cooperarea dintre autoritățile centrale s-a înclinat în vreun fel, s-a îmbunătățit sau s-a înrătățit și care sunt obstacolele? Cooperarea dintre autoritățile centrale funcționează foarte bine, în principiu. Și există niște oameni foarte angajați, foarte devotați, care lucrează la nivel național ca să folosească cât se poate de bine punerea în aplicare a acestor dispoziții. Dar așa cum a spus și domnul Van Lums, uneori problema resurselor este problema tacită, pentru că evident trăim în vremuri grele din punct de vedere financiar și clar resursele au impact asupra eficienței Uh, punerii în aplicare la fața locului. Însă există voința necesară și aș menționa aici și rolul foarte mare al rețelei judiciale europene, care reunește oamenii, care discută ulterior punerea în aplicare și se încearcă din ce în ce mai mult să se folosească aceste ședințe, cam șase pe an, de a deveni un fel de forum care uh, Uh, să poată uh, canaliza discuțiile pe, cauze, pe cazuri uh, individuale. S-a stabilit un fel de calendar pentru întâlnirile bilaterale și cred că ultima oară când am avut o astfel de ședință a rețelei s-au discutat cam 40 de cazuri individuale și toată lumea considera că a fost foarte util, o manieră foarte bună de a se nivela dificultățile uh, legate de cazurile individuale. Bineînțeles, nimic nu împiedică autoritățile să facă o astfel de cooperare și în afara acestor uh, reuniuni, dar deja acesta este un punct foarte util de plecare. May I Oh, sorry. You, you, no, Mr. Yeah. Domnul Iar. Yes. Uh, thank you very much uh, for the floor, madam. Mulțumesc foarte mult. Eu mă numesc Jack Kim și reprezint uh, grupul PPE în Comisia pentru Petiții. Doamna Mețul a pregătit un document uh, Uh, de contribuție aici. Din păcate, ei nu poate să fie prezent aici, așa că aș dori să vă prezint eu poziția noastră, mai ales având în vedere experiența noastră la Comisia Petiții. Noi tratăm tot felul de petiții legate de copii care au fost uh, luați fără consimțământul părinților uh, în uh, în Regatul Unit. Li s-au dat uh, pașapoarte să călătorească către Emiratele Arabe Unite. Și au avut documente către mai multe state membre și am avut un petiționar, un părinte, care a primit dreptul de vizită să-și vadă copiii într-un stat membru, dar nu i s-a acordat același, uh, stat, același drept într-un alt stat membru. În aproape toate aceste cazuri, Comisia Europeană n-a putut să ofere niciun fel de cale de apel sau vreo soluție, pentru că nicio legislație europeană nu fusese încălcată. Majoritatea acestor metode sunt legate de, de chestiuni sunt legate de competențele naționale. Emiterea de documente, mai ales uh, când e vorba de copii care uh, au fost răpiți în în state care nu fac parte din Convenția de la Haga din 1980. Și mai apare și problema unui număr mic de state membre care nu uh, fac parte din uh, Schengen. Și rezultatul este că e ușor de văzut că interesul superior al copilului s-ar putea să nu fie respectat de fiecare dată. O, um, o decizie a curții de justiție a Uniunii Europene în ceea ce privește solicitanții de azil a, s-a referit la, la minorii neînsoțiți al căror interes superior nu a fost neapărat respectat. Um, trebuie să ne gândim la la drepturile copiilor care sunt convenite de, stat, de statele membre, însă mai sunt unele state care nu fac parte din zona Schengen. Există o serie de măsuri la care mai putem să mai lucrăm. De exemplu, drepturi de vizită și de custodie care sunt recunoscute într-un stat membru, dar care se aplica într-un alt stat membru. Regulamentul Bruxelles 2 facilitează punerea în aplicare în conformitate cu metodele naționale. Revizuirea acestui regulament ar trebui să simplifice și să armonizeze metodele eh, naționale ca să fie mai ușor eh, punerea în aplicare a hotărârilor judecătorești eh, între diferitele state membre. Apoi, în revizuirea funcționării regulamentului Bruxelles II. Comisia a trebuit să țină cont de toate chestiunile care sunt ridicate de petiționarii care au recurs la Comisia pentru petiția Parlamentului European pentru a atrage atenția unor, asupra unor chestiuni legate de răpirile de copii. Și apoi, um, mobilitatea din ce în ce mai mare a cetățenilor a dus la un număr mare de cauze legate de răpirile de copii. Și în acest sens, Trebuie să ne asigurăm că toate obligațiile juridice uh, din partea autorităților uh, statelor membre sunt uh, acordate și altor cetățeni care se confruntă cu astfel de situații, cum ar fi accesul la asistență juridică la, în cadrul procedurilor judiciare în limba lor maternă. Mulțumesc foarte mult! Următorul vorbitor este mm, doamna Steinaca din Austria. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, stimați colegi. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezentările pe care le-am auzit aici și pentru toate ideile care au dus totuși la o diversitate foarte mare de opinii în această după-amiază, foarte interesant ce am putut auzi aici care referate. Aș dori, pe scurt, să iau cuvântul cu privire la mediere în domeniul aspectelor legate de dreptul familiei și în procedurile judiciare, pentru că m-a interesat foarte mult prezentarea colegului uh, dinainte și m-a făcut să pun o întrebare. Ați vorbit despre obligativitatea rezultatului unei medieri de succes. Noi în Europa, discut, în Austria discutăm despre mediere, mai ales în domeniul dreptului familial, ca o metodă de a încerca să obținem rezultate concrete. M-ar interesa și de la dumneavoastră și de la uh, domnule dumneavoastră, cum puteți introduce această obligativitate în cadrul procedurilor judiciare, pentru că mă întreb dacă acordul merge la, în instanță și este constatat acolo ca fiind obligatoriu sau e vorba de o procedură standard. M-ar interesa să știu cum îl introduceți și dacă există și mm, timp de gândire, termene de limită în Austria, cel puțin, există o liberă alegere a medierii sau nu. Vreau să știu dacă la noastră aveți obligativitate și cine suportă costurile, pentru că medierea costă și ea bani. Noi, în momentul de față, în Austria, nu ne putem permite să punem această clauză obligatorie, pentru că mai ales în procedurile în care e implicat dreptul familiei, e vorba de multe ori de bani și toată lumea vrea accesul la aceștia într-un mod reglementat. Mulțumesc! Cheers. Vă rog. Mulțumesc foarte mult pentru întrebare. Referitor la punerea în aplicare, ușurința punerii în aplicare a rezultatului uh, medierii, a acelui acord. Așa cum am spus anterior, conform directivei europene 2008-52, care a început să se pună în, în aplicare în toate statele membre. Așadar, fiecare stat membru trebuie să găsească o modalitate prin care rezultatul medierii să poată fi pus în aplicare. Vă pot spune despre cazul Greciei, cum se aplică acolo rezultatul medierii. Acel acord care rezultă din uh, în urma medierii, acordul pe care încheie părțile, este înaintat uh, grefei uh, curții, secretariatului. Și uh, dacă ce este depus acolo devine bun depus în aplicare, conform legislației elene. Legislația europeană, așadar, prin această directivă, spune că acest lucru trebuie să fie pus în aplicare în statele membre. Acum, cât despre costuri, da, acestea reprezintă o problemă, pentru că unele autorități naționale promovează medierea, însă mereu apare problema costurilor. Dacă părțile au uh, resursele să plătească medierea, bine, dacă nu, Uh, se vede dacă pot să primească cumva un ajutor din partea statului și trebuie să recunosc că de multe ori, uh, de multe ori costurile reprezintă o problemă pentru părțile implicate. Așadar, bineînțeles, lucrurile depind de la o jurisdicție la alta. Știu că în unele state există un fel de sprijin financiar pentru astfel de mediere. Trebuie luat o decizie în acest sens. Sper că v-am răspuns la întrebare. Nu știu dacă m-ați mai întrebat ceva și am uitat eu. Mai dorește cineva să intervină? Da, doamna McInnes. Mai adaug um, un lucru. E foarte bună și prezentarea Comisiei pentru Petiții. La, la petiții tratăm uh, cazuri individuale și um, unele pun să se întrebări ceea ce face statul membru și modul în care se tratează chestiuni nu doar legate de separare sau de divorț, dar și drepturile copiilor ca și custodia acestora. Și de acesta am întrebat uh, în legătură cu autoritățile centrale. Sunt chestiuni grele și pentru Comisia pentru Petiții, dar există probleme reale la fața locului în anumite state membre și în unele state membre tot revin o serie de, de cauze și cred că ar fi util să existe niște orientări. Uh, știu că Comisia a urmărit aceste evoluții, pentru că până la urmă statele membre au competența, lucru care poate să fie foarte greu de înțeles de către cetățeni, că uh, se înțeleagă relația dintre Uniunea Europeană și statele membre. Poate că un comentariu în acest sens ar fi util. Domnul Schotter și cred că și doamna Preteli vrea să intervină la acest punct. Domnul Schotter întâi. Da, îmi dau seama că v-am dat uh, doar uh, un răspuns parțial. Uh, multe lucruri mi-au venit în minte, nu pot să le mențin pe toate, dar vreau să subliniez că, bineînțeles că ținem cont de aceste lucruri. Am văzut din experiența noastră că am primit foarte multe scrisori și am observat că și dumneavoastră, membrii Parlamentului, vă confruntați cu o serie de astfel de întrebări din partea legătorilor dumneavoastră și mai ales prin Comisia pentru Petiții. Bineînțeles că suntem atenți la toate aceste cazuri. Nu am să intru în, uh, în cazuri individuale, dar sunt unele care se află în afara domeniului de aplicare. Lucru, bineînțeles, greu de înțeles pentru oamenii care se află în uh, situații grele uneori nici nu vor să înțeleagă, pentru că ei caută pe cineva care să le dea o soluție pe care n-au găsit în altă parte. Sunt cazuri foarte delicate și, bineînțeles, avem cumva o misiune constantă, cum, cumva didactică, de a oferi informații cu privire la situații în care se aplică dreptul Uniunii și situații în care nu. Nu e ușor, dar tratăm asta ca pe o misiune constantă. Cât este vorba de uh, cooperarea între autoritățile centrale în cadrul rețelei. Evident, rețeaua uh, activează acolo unde se aplică dreptul Uniunii. Deci, cumva ne învârtim în același cerc. Înțeleg că sunt cazuri uh, dificile pentru dumneavoastră și noi, dacă vă putem ajuta cu ceva uh, și dacă putem ajuta Comisia pentru Petiții, Uh, vom încerca să din cât se poate de clar, uh, să avem o abordare didactică, însă uneori pur și simplu e o chestiune care nu ține de domeniul de aplicare al dreptului Uniunii Europene. Și mă tem că aici nu putem să nu ajutăm pe, pe cetățenii respectivi dacă pretindem că putem să-i ajutăm. Aș dori și eu să adaug faptul că Studiul nostru a făcut o analiză comparativă care a implicat și o examinare a funcționării autorităților centrale. Și este adevărat că uh, resursele au un uh, impact foarte mare. Dacă vă uitați la pagina 50 a studiului nostru, veți vedea acolo un grafic care indică faptul că Anglia și țara Galilor au un procent ridicat de solicitări, de cereri, care nu se poate explica, explica doar de factorii uh, demografici. Dacă vă uitați la autoritățile centrale din Anglia și uh, în țara Gailor, veți vedea că performanța acestora este bună pentru că li se oferă resurse foarte mari. În cazul altor autorități centrale, Eh, ne-a fost greu și să obținem date. A fost foarte greu să avem acces la o persoană care să ne trimită astfel de informații. Așadar, cred că există situații foarte dezechilibrate în interiorul Uniunii în acest sens. Okay. <clears throat> So I would like to thank uh, ah, all. May I add something, please, few seconds? Aș vrea să adaug și eu ceva, dacă se poate, câteva secunde. Aș vrea să răspund și la întrebarea doamnei Steiner despre obligativitatea medierii în uh, alte țări. Acest tip de mediere nu este obligatorie. Directiva implică faptul că unele unii din judecători pot invita părțile pentru a veni la o mediere și în unele state judecătorii fac acest lucru, invită părțile pentru a încerca medierea, dar nu este obligatorie acest tip de mediere, nu e obligatoriu și mai ales pentru acest tip de dispută. Mulțumesc. Bine, aș vrea și eu să adaug o întrebare atunci. Dacă medierea este obligatorie, e o soluție bună sau nu are niciun sens? În opinia mea personală, pentru astfel de cauze nu este un lucru bun să fie obligatorie. Ok. This was a clear answer. Thank you. <laughs> so we come to the end of this. Bun, am terminat așadar cu această primă parte a după amiezei și începem acum partea următoare și vreau să dau cuvântul uh, profesorului Paul Lagarde de la Universitatea Paris 1, care va vorbi despre dreptul numelui și dacă este vorba, dacă este nevoie de o reglementare. Ah, merci. Ah voilà. Oui, je voudrais dire que je suis très honoré d'avoir été invité par le Parlement sunt foarte onorat să fi fost invitat de către Parlamentul European pentru a-mi expune punctul de vedere cu privire la oportunitatea de a avea o legislație europeană în domeniul numelui. Aș vrea să vă spun, în primul rând, de ce se pune problema, care sunt motivele pentru care am ajuns aici și care sunt remediile posibile. De ce se pune problema aceasta, în primul rând? Pentru că am constatat deja de câțiva ani că o mare parte de cetă din cetățenii europeni care doresc să își exercite dreptul de liberă circulație sunt, sunt uh, blocate în acest drept pentru că trebuie să se ducă în țara de destinație în care să poarte un alt nume decât uh, cel pe care l-au primit în țara de origine. Să vă dau un exemplu al unui cuplu franco-german, femeia franțuzoaică și bărbatul uh, german care are reședința principală în Germania. Se căsătoresc și, în conformitate cu dreptul german, aleg un nume de căsătorie care va fi comun celor doi și care este probabil numele bărbatului. Acest nume care devine numele celor doi uh, soți e o problemă? Treabă vorbitorul. Nu, dar cred că Femeile din sală au fost surprinse să audă că e numele bărbatului. Da, eu vă înțeleg surpriza, dar în exemplul pe care l-am dat eu a fost alegerea cuplului să preia numele bărbatului. Așadar, în dreptul german, femeia își pierde numele de fată și are ca nume numele soțului, în timp ce în dreptul francez femeia își păstrează în căsnicie numele de fată, de care sper că îi place doamnei președinte acest drept. În jurisprudența Curții de Justiție este cunoscut um, cazul speța Grunkin Pol, în care un copil german care trăia în Danemarca cu părinții care aveau reședința abituală acolo, uh, a primit la naștere, din partea autorităților uh, daneze, un nume dublu, care era suma celor două nume de familie ale părinților. În momentul în care părinții au vrut să înscrie acest nume dublu în registrul statului civil uh, german, uh, au văzut că în Germania nu se poate să ai decât un singur nume. Aceste dificultăți sunt foarte deranjante pentru cetățenii europeni și Curtea de Justiție a încercat deja de mai multe ori să supună această problemă pe ordinea de zi pentru ca să spună că există inconveniente foarte mari de ordin profesional și personal și că totuși această chestiune, această divergență de nume poate să creeze și probleme identitare care este cauza acestor dificultăți? Totul rezultă din ceea ce am spus deja. Cauza dificultăților este tocmai divergenția legislației naționale în ceea ce privește numele. Această divergență uh, duce la, uh, are originea în regulile codului civil diferite. La naștere, copilul primește un nume simplu, care poate fi numele tatălui sau poate fi numele mamei sau numele de căsnicie al părinților, dar în alte state numele copilului este dublu, este un nume compus uh, din numele părinților. Și trebuie să adăugăm și, de, și faptul că părinții au câteodată o autonomie destul de largă pentru a alege numele de familie al copilului lor. În ceea ce privește căsnicia, același lucru se întâmplă, după cum am zis și la început, uh, efectul asupra numelui uh, soților este diferit de la țară la țară. Câteodată se poate adăuga numele celuilalt la numele său sau poate, trebuie să aleagă un nume comun sau trebuie să aleagă un nume pur și simplu fiecare. Toate aceste divergențe sunt cauza directă a problemelor pe care vi le-am menționat și a multor altor probleme de altfel. Există divergențe și în dreptul internațional privat din cauza aceasta, pentru că numele este un element care ține de starea persoanei și știm că pentru foarte multe state membre starea persoanelor este legată de legea națională cu privire la persoană, în timp ce pentru alte state membre acest nume este legat de legea domiciliului sau al reședinței abituale. În speța Gunkin Pol, această divergență a fost evidentă din moment ce danezii au dat copilului numele prevăzut de dreptul civil danez și n-au făcut decât să respecte regula uh, de, conf- uh, de uh, conflictuală în legea daneză, adică norma conflictuală, și um, autoritățile daneze au putut apoi să revendice aplicarea legii germane, pentru că norma conflictuală în, în dreptul german numește dreptul național ca fiind sursa acestor uh, hotărâri. Cum putem să îmbunătățim această situație pentru ca cetățeanul european să nu mai fie împiedicat în exercitarea dreptului său de liberă circulație? Cu siguranță trebuie, în primul rând, să dăm, înlăturăm o intervenție europeană cu privire la dreptul material al numelui. Ar fi cu siguranță împotriva principiului de subsidiaritate să permitem așa ceva. Numele, regulile de atribuire ale numelui sunt rădăcinate în istorie, în cultură, în credințele statelor membre și diversitatea acestora nu face decât să reflecte identitatea națională și aceasta este situația. De altfel, libertatea statelor membre este și ea oarecum limitată, pentru că, după cum spuneam și înainte, jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului arată că există obligația, există obligația de a evita discriminarea și de a respecta viața privată. Nu există nicio dorință de a face contrariul. Este însă posibil și de dorit să se acționeze pe terenul dreptului internațional privat și pe acest uh, domeniu să vedem dacă se poate întocmi o legislație europeană, fie că să fie vorba de o unificare a regulilor de conflict, uh, de norme conflictuale, care ar avea, în teorie măcar, efectul ca numele să fie atribuit în toate statele membre în conformitate cu aceeași lege. Sau o altă posibilitate este elaborarea unor reguli de recunoaștere în statele membre, nume care trebuie după aceea să fie atribuite și uh, în statele membre. Am sugerat în nota pe care am prezentat-o să se elaboreze în prioritate reguli de recunoaștere a numelor și apoi o amânare, deci o unificare a unificării legilor uh, și armonizării legilor de norme conflictuale cu privire la acest uh, subiect. Eu nu sunt împotriva unificării normelor uh, conflictuale, dar uh, cred că un, avantajul unei astfel de unificări în domeniul numelui ar fi destul de limitată. Dacă ar fi să reluăm exemplul cuplului franco-german de care vorbeam înainte, faptul că femeia și-a păstrat numele în conformitate cu dreptul francez și că îl pierde în Germania și trebuie să preia numele soțului în conformitate cu dreptul german, aceasta nu este în sine un obstacol în uh, calea liberei circulații. Ceea ce este un obstacol în calea liberei circulații însă este că numele atribuit în Germania nu este recunoscut ca atare în Franța. În speța Kinpol, nu divergența legislației civile între danez, cea daneză și cea germană a fost obstacolul în calea liberei circulații, ci refuzul de către autoritățile germane de a recunoaște numele care a fost atribuit uh, la nașterea copilului respectiv în Danemarca. Așadar, urgența cu care trebuie să ne confruntăm acum este să stabilim reguli comune de recunoaștere a numelui și aș vrea de aceea să mulțumesc din acest punct de vedere pentru legislația olandeză, care este de asemenea o legislație din 2011 și care a, are un articol foarte detaliat cu privire la procedura de recunoaștere a numelor. Rezultatul unei astfel de noi legislații este repede vizibil. Am putut elabora un astfel de document pe care vreau să îl prezint și în urma, în final. Cred că recunoașterea ar trebui să se extindă la recunoașterea numelui, dar și la schimbarea numelui să fie recunoscută numele, printr-o declarație a celui interesat, așa cum se întâmplă în dreptul uh, căzniciei, de exemplu, prin schimbarea statutului civil și prin o decizie a autorităților publice. Cred că recunoașterea ar trebui de asemenea să fie extinsă către un nume care a fost uh, Um, de exemplu, atribuit într-un stat membru, într-un țar, într-o țară terță. Dacă aceasta a fost recunoscută, uh, această decizie într-un, țar, într-un stat membru, și aceasta a fost apoi transcrisă în registrul oficial al statului respectiv, atunci trebuie recunoscută, pentru că în momentul acela numele respectiv trebuie să fie recunoscut și în alte state membre. O întrebare dificilă este însă să știm dacă trebuie să cuplăm uh, existența acestor nume de, de domiciliu, de reședință habituală sau de cetățenie. Dacă trebuie să existe o legătură între statul care a atribuit numele și cetățeanul ca atare. Nu propun să dezbatem prea mult despre acest lucru care, deși merită dezbătut în sine, dar nu aș vrea să se pună o astfel de condiție, de fapt. Cred că recunoașterea numelui este necesară în Uniunea Europeană și numele cum este trebuie să fie recunoscut în toate statele membre. Dacă punem o astfel de condiție, atunci autoritatea în fața căreia um, se va prezenta respectivul, va trebui să facă verificări și acest timp al verificărilor va întârzia, de fapt, recunoașterea numelui și va fi, de aceea, un obstacol evident în calea liberei circulații. Având în vedere acest regulament, am putea spune că acesta ar completa um, propunerea Comisiei din aprilie 2013, de care s-a vorbit astăzi, care încearcă simplificarea acceptabilității unor documente publice în Uniunea Europeană, dar care lasă în afara câmpului de aplicare al său recunoașterea conținutului documentelor publice care au fost elaborate și uh, întocmite de către autoritățile din statele membre. Vă mulțumesc foarte mult, doamna președinte. Cred că am economisit câteva secunde. Merci, profesor, pour cette... Uh, mulțumesc foarte mult, domnule profesor, pentru această prezentare foarte interesantă. Trebuie să recunosc că am fost destul de surprinsă de subiectul acesta, dar înțeleg acum interesul uh, subiectului propus de dumneavoastră. Dorește cineva să ia cuvântul, să pună întrebări. Yes, Professor. Uh, Mr. Clamp. Thank you, Madam Chair. Um, Domnul Claps, da, mulțumesc. Mi s-a părut o prezentare extrem de interesantă și vreau să vă mulțumesc foarte mult pentru ea. Citind documentul în timp ce făceați prezentarea, îmi dădeam seama că nu era nicio referire la jurisdicția anglosaxonă și la dreptul uh, anglosaxon. Sigur că în Scoția practica este ca femeia să aibă alegerea dacă dorește să își păstreze numele ei sau să-l ia pe cel al soțului. Și aceasta se reflectă în documentele pe care le scriem noi, de exemplu, pentru transferul de proprietăți sau pentru, în orice caz, pentru persoane căsătorite în astfel de situație. Scriem întotdeauna Jones sau Smith, de exemplu, ca să, înainte să știm ce alege. Mă întrebam însă, domnule profesor, dacă vă gândiți și la sistemul de common law. Dacă l-ați analizat, nu ați menționat prea multe despre el și dacă puteți să ne spuneți ceva despre el. Non, ça, oui. Je m'excuse de ne pas avoir mentionné da, îmi cer scuze că n-am menționat țările din common law uh, în articolul meu, dar aceasta se întâmplă probabil pentru că nu există nicio problemă în aceste țări uh, în care se aplică common law, în momentul în care aceste țări se adaptează foarte ușor și nu refuză niciodată recunoașterea unui nume străin. Experiența pe care am avut-o eu în aceste probleme este cea pe care am avut-o la Comisia Internațională pentru Statul Civil, unde s-au elaborat mai multe convenții cu privire la nume și în care delegațiile Marii Britanii și ale Irlandei, mai ales cea Marii Britanii, pentru că Irlanda nu făcea parte pe atunci, um, au spus că sunt chestiuni foarte interesante, dar chestiune de probleme continentale ale Europei, adică chiar așa au spus în engleză, continental. Mulțumesc! Aceasta arată așadar că există lucruri uh, totuși simple pe care Marea Britanie <laughs> le-a putut uh, inventa. Euh, si, si, je peux. Dacă îmi permiteți, aș vrea să mai adaug ceva. Ar fi foarte bine, de altfel, ca toate statele Uniunii Europene să fie la fel de liberale ca Marea Britanie, pentru a putea permite o recunoaștere fără limite a numelui atribuit într-un stat membru. Foarte drăguț din partea dumneavoastră, domnule profesor, să spuneți asta. Bun, păi atunci, spune președinta, dacă e să încheiem cu aceste complimente, vă că nu mai vreau nimeni să ia cuvântul, vă propun să facem o pauză până la 16.30 și să reluăm la 16.20, îmi scuze, la 16.20 ne întâlnim înapoi pentru ca să reluăm partea a treia a seminarului nostru. Mulțumesc! Enchanté de votre connaissance. Oui, mais c'est euh, incroyable que les codes civiles, la crier. Non, mais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

I am very sorry to interrupt you, but I propose that we start. Uh, we have to... Propun să începem pentru că trebuie să încheiem la orele 18, când nu vom mai avea uh, interpretare. De aceea, sugestia mea este să luați loc pentru a putea începe acum. Am să încep prin a-i da cuvântul domnului dr. Sheppel, profesor de drept economic la uh, Brussels School of International Studies, Universitatea Kent, Bruxelles. Domnule dr. Harm Sheppel, aveți cuvântul și să sperăm că vom avea și public care să vă asculte. Mulțumesc, dar o să vorbesc cât de tare pot, așa poate o să ne ajute. Mulțumesc uh, pentru ocazia de a interveni, mulțumesc pentru invitație, este o onoare și un privilegiu să fiu aici. Ușor înfricoșătoare, având în vedere că subiectul care mi s-a alocat este dreptul internațional ca instrument de reglementare, dar fiindcă nu sunt specialist în acest domeniu, așa că încep prin am cere scuze. Conceptul drept privat internațional va fi abordat de mine în două modalități diferite. În primul rând am să mă refer la creșterea importanței jucătorilor privați în guvernanța globală, după care o să vorbesc despre dreptul privat internațional ca modalitate de soluționare a conflictelor între diferitele sisteme juridice sau cel puțin reglementarea interacțiunii între aceștia. În documentul meu am prezentat două regiuni de guvernanță privată. În primul rând, cei care stabilesc standardele internaționale în ceea ce privește calitatea și siguranța și, în al doilea rând, uh, regimul referitor la arbitraj. Ambele au un impact major asupra economiei globale și limitează uh, sferă de influență a statelor în ceea ce privește reglementarea societăților lor. În ceea ce privește exercitarea uh, competențelor pe baza tratatelor, acordul OMS privind TBT obligă membrele să respecte standarde internaționale atunci când își elaborează și adoptă reglementările tehnice Tratatele de investiții bilaterale permit investitorilor să folosească curțile de arbitraj pentru soluționarea litigiilor cu statele gazdă pe baza dreptului internațional în domeniu. În ambele situații, dreptul internațional este privatizat și în ambele situații, aceste aranjamente aduc în discuție aspecte destul de complexe de drept internațional. Prin urmare, în primul rând, eu vreau să mă refer la un subiect destul de clar și anume Guvernanța globală funcțională rezultă în urma interacțiunii normelor, uh, eforturile de protejare împotriva interferențelor politice se doferesc la fel de contraproductive ca și Uh, eforturile noastre de a proteja regimurile interne de aceste interferențe. In regulating the interaction of these different este de asemenea foarte important să reglementăm interacțiunea dintre aceste sisteme juridice, în primul rând standardele internaționale. O mare parte a standardelor de contabilitate economice și așa mai departe sunt stabilite și monitorizate de asociații și jucători privați. Acestea au un uh, nucleu solid de cerințe în ceea ce privește stabilirea de standarde și manualele acestor asociații uh, sunt uh, niște volume consistente de proceduri administrative, evident care provin din fondul recunoașterii juridice. Deși aceste sisteme sunt uh, întemeiate, ele nu au statutul de drept și se întâmplă fie procesul de stabilire a standelor este considerat a fi un proces legislativ. Asta se întâmplă, de exemplu, în Uniunea Europeană, atunci când Comisia Uh, sprijină sau promovează standardele internaționale de contabilitate sau standardele respective sunt acceptate ca atare. Problema în acel caz fiind că nu pot să vii cu cerințe normative pe astfel de uh, aspecte, fie ele chiar și juridice. La nivelul OMS, la un moment dat, Uniunea Europeană a fost uh, adusă în fața OMS-ului cu un caz pentru că nu și-a bazat regulamentul pe un standard codex în cazul într-un caz care implica sardine. Uniunea a susținut că standardul respectiv nu era un standard internațional uh, pentru OMS pentru că nu a fost votat pe baza sistemului consensual. Acest standard a fost votat într-o vină după amiază la Roma, târziu Uh, majoritatea participanților nu mai erau prezenți, așa că standardul a fost adoptat fără îndeplinirea cerințelor normale. La momentul respectiv, instituția de apel a refuzat argumentul acesta, spunând că un standard internațional este un standard adoptat de un organism internațional și gata. Și cerințele și integritatea procedurală nu are nicio relevanță atâta vreme cât standardele sunt adoptate. S-a spus că concluzia nu trebuie să aibă impact asupra cerințelor interne ca ă, organismele internaționale să stabilească niște proceduri pentru adoptarea de standarde în activitatea lor. Adică, faptul că noi considerăm că acordul TBT nu trebuie să fie adoptat prin consens nu trebuie să fie interpretat ca însemnând că, după părerea noastră, organismele internaționale de standardizare nu necesită consens pentru adoptarea de standarde. Acest lucru nu e, trebuie să fie hotărât de noi. Însă ar trebui, de fapt, să fie așa. De curând, în al doilea caz care implica tonul între SUA și Mexico, uh, instanța de apel a anulat hotărârea privind sardinele și a, a reevaluat hotărârea aceasta, adoptarea aceasta de standarde care necesita consens. Decizia respectivă a fost numită acord ulterior pe baza Convenției de la Viena privind interpretarea tratatelor. Și acum, legislația OMS prin delegarea competențelor către organismele de standardizare internațională cere eh, să fie îndeplinite eh, cerințele privind eh, legiferarea procedurală, care reprezintă până la urmă un pas înainte. O să trec la al doilea caz, arbitrajul în domeniul investițiilor pentru guvernanța globală. Conform condițiilor globalizării economice, tranzacțiile economice între părți care nu se cunosc sunt în continuă creștere și domeniul arbitrajului comercial internațional a crescut în mod simțitor, lucru care pare perfect normal, însă uh, ce e mai puțin clar este faptul că acest uh, sistem de arbitraj s-a dezvoltat la fel de rapid. În anii 90 s-a înregistrat o explozie a tratatelor bilaterale de investiții și puțin mai târziu și numărul cazurilor care au ajuns în instanță a crescut simțitor. Arbitrajul pentru investiții folosește sistemul, etosul și chiar personalul arbitrajului în cazurile comerciale, dar aplică dreptul public internațional și nu se poate baza pe doctrina uh, autonomiei părților, ca și în cazul uh, arbitrajului comercial. Sugestiile fiind ca arbitrajul în domeniul investițiilor să fie doar o parte a dreptului public, a dreptului global administrativ, într-un fel. Nu sunt specialist în domeniul arbitrajului privind investițiile, dar am un caz care are legătură la uh, regimurile care interacționează cu alte regimuri. E nevoie de situarea într-un cadru general, în primul rând. Trataturile de investiții de regulă oferă două tipuri de standarde. Standardul relativ de nediscriminare și, un standard, și standarde absolute de nu există expropriere fără compensare și norma tratamentului uh, onest și echitabil. Pentru acest uh, standard, din urmă, de regulă se aplica doar în cazurile în care tratamentul acordat investitorilor era așa de îngrozitor și de mai auzit încât ar fi încărcat standardele internaționale indiferent de naționalitatea investitorilor. Însă, pe măsură ce dreptul investițiilor a evoluat, standardele acestea au fost uh, extinse și acum înseamnă uh, că statul gazdă are obligația de a garanta un cadru de afaceri legal și juridic stabil, lucru care duce la situația în care Uh, tribunalele de arbitraj pot să acuze statele pentru tratamentul acordat investitorilor străini care nu ar cauza uh, probleme în dreptul internațional. Există niște excepții pentru aplicarea normelor interne la cetățeni străini. Tribunalele susțin teoretic această poziție bazându-se pe drepturile de participare la procesul politic. Obiectul legii investiției în acest domeniu este protejarea outsiderilor care nu au acces la procesul politic pentru a mm, uh, căuta adăpost de politicile nejustificate. Argumentul respectiv se limitează la un exercițiu între drepturile la proprietate ale investitorilor și dreptul legitim a statelor de a legifera în interesul public. dar uneori se duce chiar și mai departe. În cauza UCOS, de exemplu, tribunalul a trebuit să explice o situație destul de dureroasă. Cauza a ajuns în Curtea Europeană a Drepturilor Omului, care a considerat că nu există nici o încălcare a articolului 1 din protocolul 1 la Convenția privind protecția drepturilor de proprietate. Tribunalul pentru investiții a trebuit să explice de ce tratatele investiționale merg mai departe decât uh, legea privind drepturile omului în protejarea investitorilor străiți. În Casar, tribunalul a spus că Convenția privind drepturile omului stabilesc niște uh, norme minime la care au dreptul toți oamenii, indiferent de comportamentul lor, pe când uh, Tratatele pentru protecția investițiilor conțin norme care sunt astfel create încât să-i determine pe străini să facă investiții și trebuie să se bazeze pe acestea. spunând deci că în al doilea caz nu trebuie să existe marge așa de largi de apreciere ca și în, în prima situație. Implicațiile fiind că str- investitorii străini sunt protejați de standarde mai ridicate decât standardele aplicate de state pentru proprii cetățeni sau standardele uh, aplicate uh, în ceea ce privește drepturile omului. Și de aceea, îmi cer scuze, intervine doamna președinte, vă puteți apropia de încheiere? Da, sigur. Deci, trebuie văzut dacă un stat poate răspunde în fața instanței în cazul în care un investitor consideră că nu a fost tratat în mod corespunzător, deși statul respectiv nu a făcut nimic deosebit sau mai rău decât ar fi făcut față de cetățenii săi. Concluzia care se pune este că, într-adevăr, hotărârile tribunalelor de arbitraj trebuie să fie implementate în mod automat, dar această autonomie nu ajută deloc nici legea arbitrajului, nici legea statului implicat. Mulțumim! Mulțumim, domnule Șepel, și acum aș vrea să urez bun venit, să spun bun venit domnului Pablo Cortez de la Universitatea din Leicester, care ne va vorbi despre procedura europeană cu privire la cererile cu valoare redusă. Madam Chair. Um... Mulțumesc, doamnă președinte. Îmi face o deosebită plăcere să mă aflu astăzi în fața acestei uh, comisii parlamentare pentru a prezenta studiul nostru privind procedura europeană pentru cele de valoare redusă și propunerea comisiei. Această procedură, cu acronimul în engleză SCP, este o procedură pentru uh, cererile comerciale și civile care au caracter transfrontalier și care se ridică la o valoare de până în 2000 de euro. Este vorba de o procedură în mare înscris, doar în situații excepționale, instanța, judecătorul poate uh, solicita o organizare a unei audieri orale, dar uh, acest lucru nu s-a întâmplat foarte, foarte des și termenele sunt foarte scurte. Nu există nevoia ca părțile să aibă reprezentare legală, deși, în practică, aproximativ o treime dintre participanți au avut totuși reprezentare juridică. Avantajul principal al acestei proceduri, care uh, poate fi uh, aplicată în toate statele membre, este celor că rezultatul final poate fi pus în aplicare fără nevoia de execuator, fără o declarație de punere în aplicare, de executare. În, instanța, în hotărârea în care instanța hotără executarea. Procedura este mai eficientă um, decât procedurile naționale când e vorba de cazurile transfrontaliere, dar în realitate a fost folosită foarte puțin. Au fost doar uh, 100 de cauze pe stat uh, membru, cam 3000 de cauze pe an în total și comisia s-a bazat pe o serie de studii pentru a veni cu o propunere care să rezolve unele dintre probleme, în special faptul că nu a fost folosită procedura și a identificat principalele obstacole, faptul că nu este cunoscută conform uh, unui studiu privind uh, centrele, organizate um, de centrele de consumatori, doar 12% dintre cetățeni sunt conștienți că există această procedură și 53% dintre um, judecători sau instanțe nu sunt la curent cu această procedură, deși se presupune că ar trebui să o folosească. Și chiar dacă um, sunt la curent cu acesta, nu cunosc detaliile. ceea ce um, a însemnat că, până la urmă, uh, resursele au fost disproporționale și uh, termenele la fel. Uh, au fost o serie de complicații legate mai ales de taxele de judecată. Însă nu s-a făcut uh, o analiză clară cu privire la beneficiarii acestei proceduri. La început era vorba de consumatori, uh, cetățeni europeni, precum și companii, dar în practică, ma, în mare parte, este vorba doar de companii sau de cetățeni uh, foarte fin cunoscători ai procedurii care beneficiază de aceasta. În plus, uh, mai este un studiu făcut de Deloitte în care s-au identificat probleme legate de punere în aplicare, de executare. Executarea se face prin procedura națională și, până la urmă, Um, consumatorii, dacă ar folosi procedura, s-ar confrunta cu uh, probleme mari, pentru că ar folosi uh, procedura în instanțele de la ei din țară și apoi executarea ar trebui să se facă într-un alt stat membru, într-o limbă diferită și într-o procedură națională diferită. Și până la urmă, centrele um, pentru consumatori din Europa nu recomandă această um, procedură cetățenilor, pentru că au constatat că principala dificultate pentru consumator este legată de executare. Comisia a, a făcut o serie de propuneri. La 19 noiembrie 2013 s-a publicat un text, o propunere de text, care, un text care a fost destul de bine primit, pentru că, într-adevăr, își propunea măsuri de facilitare a executării și printre propunerile făcute de comisii de comisie este, um, este și modificarea ordinului de plată, apoi uh, facilitatea ca uh, atunci când există o opoziție din partea părâtului să poată fi încadrată în procedură. De asemenea, s-a ridicat și pragul de la 2.000 de euro la 10.000 de euro, ceea ce se pare că este destul de util, pentru că s-au făcut studii uh, conform care, um, dacă Mm, ești implicat într-o procedură în valoare de 5.000 uh, de euro, până la urmă implicațiile sunt cam aceleași ca în uh, cazul unei cereri de 10.000 de euro. Apoi s-a mai modificat și definiția unei cereri cu valoare reducere, transfrontalieră, apoi s-a prevăzut o posibilitate pentru comunicări uh, electronice, mai ales când a fost vorba de audierile orale, apoi plata um, taxelor de judecată, de asemenea, trebuie spus faptul că această procedură, dacă, um, dacă este aplicată în curțile locale, în, în um, instanțele locale, costurile vor fi foarte mari și atunci se prevede o singură instanță care să centralizeze utilizarea tehnologiei și administrarea acestor um, cauze și acest lucru ar duce la economii de scală. De asemenea, Comisia a um, recomandat uh, reducerea cheltuielor de judecată cu 10%, lucru care va fi cu siguranță controversat, mai ales în rândul statelor membre. Este interesant faptul că s-a pus un plafon la aceste taxe, dar uh, s-ar putea totuși uh, ca procentul să fie cam mare, 10% din 10.000 de euro e 1.000 de euro, ceea ce e destul de mult. Și atunci s-a mai făcut o sugestie, cum că peste 2000 de euro, procentul a scădea la 5%. De asemenea, propunerea mai implică ca, tra- ca traducerea executării să se limiteze la hotărârea pronunțată, nu la tot formularul de executare, lucru iarăși salutat. De asemenea, um, a lămurit obligațiile statelor membre, însă ce n-a lămurit a fost dacă asistența va fi oferită și unei persoane care vrea să depună o astfel de cerere într-un alt stat membru în fața unei alte instanțe competente să uh, primească cererea și de asemenea s-a propus ca atunci când părțile uh, își exprimă dorința de a ajunge la o înțelegere, să se facă o audiere. Nu văd de ce s-ar face asta, de ce e necesar. Însă, cred pe total că majoritatea recomandărilor cu care a venit uh, comisia sunt bune, sunt de salutat, însă cred cu fermitate că ar trebui să fie completate de altele. Apoi, um, trebuie să se mai adauge lucruri la facilitarea executării, nu dați în informarea utilizatorilor care este site-ul um, unde se adreseze sau ce organism se ocupă de executare, dar având în vedere că executarea s-ar face într-o limbă diferită și printr-o procedură diferită, atunci uh, a trebuit să se faciliteze și o modalitate de a găsi asistență juridică, chiar dacă trebuie să se plătească pentru acest lucru, s-ar putea ca părțile să vrea să acopere acest lucru, mai ales când e vorba de um, consumatorii care vor ca uh, o hotărâre pronunțată să fie executată într-un alt stat membru. Apoi, o altă recomandare a mea ar fi, și cred că n a fost atată bine în uh, propunere, se referă la lipsa cunoașterii uh, de către europeni acestei proceduri. Cred că dacă s-ar face o campanie de conștientizare, atunci ar trebui uh, să se mm, realizeze niște um, legături între procedurile um, judiciare și această procedură specială. Cred că până în 2016 um, știți că va exista o platformă de soluționare a litigiilor care va canaliza uh, plângerile consumatorilor legate de Uh, comerțul electronic și atunci când aceste litigi nu pot fi soluționate, părțile ar trebui să poată recurge la um, instanțele competente pentru a rezolva aceste litigi prin această procedură uh, pentru cele cu valoare redusă. Atunci când um, uh, un solicitant uh, completează documentele, uh, um, ar trebui uh, um, să uh, să spună dacă au folosit procedura um, um, de soluționare alternativă a litigiilor. Există, de exemplu, în Irlanda o procedură aceasta și niște programe anexate instanțelor. Există un mediator care vorbește la telefon cu părțile Ehm, face un fel de negociere. Cineva de la curte, la tribunal, la judecător spune aveți o auriere care s-a stabilit pentru data acutare. V-ați gândi să, mm, să faceți o înțelegere dacă ar fi um, posibil și de obicei în urma acestor contacte chiar se ajunge la înțelegeri. Aceste programe însă, pe lângă instanțe, nu sunt um, valabile pentru chestiunile transfrontaliere și cred că ar trebui să se poată extinde aceste um, programe, să spunem, de mediere pe lângă instanțe la aceste proceduri. Și trebuie folosite și um, acele uh, soluționări sistematice ale litigiilor please. Vă rugăm să încheiați. Așa am să fac. În încheiere, aș vrea să subliniez faptul că medierea nu este neapărat un panaceu, dar când funcționează, e mai eficientă din punct de vedere al costurilor, mai rapidă și, în plus, uh, nivelul satisfacției uh, consumatorilor este mai mare. Și acest lucru um, corespunde principiilor pieței interne de acordare de mai mare încredere consumatorilor în realizarea de tranzacții transfrontaliere. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc! Dau acum cuvântul um, colegei mele, Lidia Geringer de Oderberg, care este vicepreședinte um, al um, Comisiei uh, competente și raportor pentru revizuirea regulamentului care vine de aceste cereri. Mulțumesc foarte mult, Meli. O să continui în limba mea maternă, în polonă, pentru că toate documentele au fost pregătite în polonă. Aș dori însă să mulțumesc, în primul rând, foarte mult pentru această introducere pe care am ascultat-o și acum vom continua așadar cu câteva remarci din partea mea și apoi sper să avem și o discuție. O să încep uh, cu numele acestui regulament despre care ne-am propus să vorbim aici. Pentru că deja de la numele regulamentului am avut ceva dubii despre el, dacă să folosim uh, numele cereri cu valoare reduse. Pentru că cererile cu valoare redusă înseamnă diferite lucruri în toate statele membre. Noi am vrea ca acest instrument să fie unul care să funcționeze bine și să fie ușor de înțeles în legătură cu toate cererile, până la valoarea de 10.000 de euro. Nu vrem să fie numite cu valoare redusă, ci mai degrabă cereri cu valoare până la 10.000 de euro. În Lituania sau în Bulgaria, 1.000 de euro nu e deloc uh, valoare redusă în comparație cu un salariu din țara aceasta de pe piața Bulgariei sau din Lituania. În comisia jurii a existat un consens asupra faptului că acest instrument trebuie să funcționeze mai bine. Acest instrument trebuie să fie și uh, promovat nu, printre judecători, nu numai printre consumatori. Nu trebuie să mai dau prea multe detalii aici, cred, pentru că propunerea comisiei a fost analizată deja aici. Aș vrea însă să mă concentrez pe anumite detalii care uh, fac viața consumatorilor mai complicate. Taxele judiciare nu pot fi plătite, de exemplu, cu cartea de credit. Plata trebuie să aibă loc, să se facă în clădirea instanței, de exemplu. Aceasta este obligație. Noi sperăm însă ca aceste taxe să fie cât se poate de joase, astfel încât cetățenii să aibă deja interesul să își uh, ceară aceste, să facă aceste cereri cu valoare redusă. Cererile cu valoare redusă pe piața europeană au dus la faptul ca și consumatorii să fie prost tratați, de fapt, pentru că această procedură nu funcționează și aici Aș dori să, dezbat, să dezbatem puțin, avem 20 de minute pentru discuție și pot să dau cuvântul participanților. Bardzo proszę, mój kolega, pan Buda. Domnul Buda are cuvântul. Da, mulțumesc foarte mult. Apreciez eu cele expuse aici de domnul profesor. Apreciez această propunere venită din partea Comisiei, însă în același timp, cred că ar trebui să ne aplecăm un pic uh, legat de ceea ce înseamnă aria în care se aplică această procedură. Am avut până acum aceste cereri care se aplicau până la o valoare de 2000 de euro se discută la nivelul comisiei dacă mergem în această formulă cu 10.000 uh, de euro. Mă mărturisesc că în cadrul grupului din care eu fac parte, uh, populare europenilor, există o tendință de a se uh, împărți pentru persoanele fizice până la 5.000 de euro și doar pentru IMM-uri sau pentru restul cauzelor să se meargă pe 10.000 de euro. Un lucru este foarte clar. O astfel de procedură este absolut necesară în spațiul civil, pentru că nu doar, el se constituie nu doar un instrument extrem de la îndemâna cetățeanului uh, european, ci este, dacă vreți, și un mijloc de prevenire a apariției unor, unor astfel de cazuri. Pentru că în momentul în care um, participanții la viața civilă vor ști că există un astfel de instrument extrem de facil la îndemâna uh, unul sau altuia care poate fi aplicat, cu siguranță va exista un interes foarte mare în ceea ce înseamnă executarea obligațiilor pe care și le-au asumat și aici mai ales mă refer în zona uh, IMM-urilor. Uh, legat de ceea ce înseamnă sfera de aplicare a acestei proceduri, mergem mai departe cu valoarea uh, pe care o discutăm, o să fie 5.000 de euro pentru persoane, persoane fizice sau 10.000 de euro pentru IMM-uri și 10.000 pentru IMM-uri, însă cred că mai putem să facem un lucru. Și aici invit atât Comisia cât și Consiliul să reflecteze la această chestiune și anume de a, fi, de a exista posibilitatea să se aplice și atunci când vorbim de dreptul muncii, în ipoteza în care avem de-a face cu un contract de muncă individual. Nu mă refer la ce înseamnă drepturile derivate din plata unor despăgubiri, din uh, alte uh, chestiuni care țin de dreptul muncii, dar atunci când avem de-a face cu un contract de muncă individual, eu cred că această procedură trebuie să fie aplicabilă. Avem în momentul de față câteva zeci de milioane de cetățeni europeni care trăiesc în alte state decât cele în care aparțin. Acești oameni au plecat la muncă, dintr-o parte în alta. Există situații în care lucrează în baza unui contract individual de muncă și se închide acel contract, fără să fie plătit salariul respectivului uh, cetățean european. Nu mai are bani să dea în instanță în țara respectivă firma respectivă și este obligat să se întoarcă în țara lui de origine. De ce să nu-i oferim posibilitatea de a se judeca din țara lui împotriva acelei societăți comerciale la care a lucrat? Pentru că actualele reglementări la nivel european nu, rezultă, nu rezolvă această problemă decât în ipoteza în care această societate comercială are reprezentanță în țara lui și așa mai departe. Uh, deci sub acest aspect eu cred că trebuie să reflectăm puțin și invit Comisia la modul că se poate de serios pentru că într-adevăr ne dorim să venim cu niște instrumente uh, care să le facem cetățenilor europeni viața mai ușoară. Or, așa cred că putem să facem acest lucru. Legat de ceea ce înseamnă taxele de timbru, uh, sigur ele este să fie modice, pentru că altfel nu o să apeleze la această procedură, uh, pentru că de regulă sunt cetățeni care au venituri oarecum reduse sau IMM-uri care sunt uh, mai puțin, cu potențial mai puțin mare pe, pe, pe piață și atunci acesta să fie un instrument facil. Aici însă aș merge pe această soluție totuși de a oferi posibilitatea să se facă plata pe suport uh, electronic, nu neapărat în clădirea instanței respective, pentru că ar însemna o deplasare a acelei uh, persoane în uh, clădirea instanței și cred că se poate face foarte bine și, mă rog, într-o altă modalitate, la bancă și evident să trimiți recipisa prin care dovedești practic plata acestei, acestei sume. Una peste alta este un instrument extrem de bun și apreciez extrem de util pentru cetățeanul european și chiar cred că va constitui un pas înainte pentru o viață mai bună pentru el. Mulțumesc! Bardzo dziękuję. Czy ktoś z Państwa jeszcze chciałby zabrać głos w tej kwestii? Mulțumesc. Mai dorește cineva să ia cuvântul pe această temă? Nu văd pe nimeni care dorește să mai ia cuvântul, deci aș vrea să vă mai spun doar că să vă spun cum va urma, ce va se mai, mai întâmpla cu această procedură pe viitor. În următoarele săptămâni se vor pregăti compromisuri uh, pe baza amendamentelor care au fost înaintate la acest document și cred că la următoarea reuniune a noastră din martie vom putea să discutăm despre aceste amendamente și să le votăm chiar. Apoi vom uh, primi un mandat din partea Comisiei Jurii, așadar, de negociere pentru negocierile cu Consiliul și cu Comisia. Știm în parte deja care este poziția Consiliului, de fapt, în ceea ce privește propunerile pe care le-am făcut noi. Și știm și care sunt propunerile Comisiei, bineînțeles. Iar în cadrul președinției letone, vom putea să adaptăm, adoptăm acest instrument pentru ca cetățenii să-l poată folosi și IMM-urile, bineînțeles, după cum ați spus, și persoanele fizice, după cum ați spus. Și vă mulțumesc foarte mult pentru contribuție. Yes. You have the floor. Thank you, madam. Aveți cuvântul. Da, mulțumesc, doamnă președinte. Uh, doar pe scurt vroiam să menționez câte ceva despre comentariile care s-au făcut. A existat o discuție și există în continuare o discuție dacă ar trebui să avem praguri diferite pentru persoane fizice și IMM-uri sau persoane juridice, adică întreprinderi, bineînțeles. Trebuie să ne gândim însă că alternativa la această procedură a cererilor cu valoare redusă este un proces național în care părțile trebuie să meargă în țara respectivă, să participe la audiere uh, verbală, orală. Nu are niciun sens să ne complicăm pentru că, având în vedere, știu că există în anumite state membre uh, în care 5.000 de euro sau chiar mai mult de 5.000 de euro nu este neapărat o valoare foarte scăzută, sunt de acord, dar aceasta nu justifică totuși uh, faptul să îl obligăm să folosim o, folo- o procedură mult mai complicată la nivel național, care cere părților implicate să se deplaseze, să angajeze avocați și să participe la un moment dat undeva în proceduri naționale dintr-un stat membru. Aceasta este ceea ce aș vrea să subliniez. O altă chestiune pe scurt este că este foarte important ca plățile să se poată facă la distanță. Face la distanță, să se poată plăti online, de exemplu, sau folosind cartul, cartul de credit, dar cu siguranță va fi și mai eficient din punct de vedere al costurilor dacă ar putea fi centralizate plățile la nivelul statelor membre, astfel încât curtea locală să poată să folosească mai bine sistemul. Aceasta poate ar fi o sugestie practică la care statele membre vor trebui de să decide după aceea fiecare după caz, dar trebuie să fie conștiente de beneficiile de a avea o centralizare mai bună. Mulțumesc! Deci, it seems um, to agree. Da, văd că lumea pare să fie de acord, Lidia pare să fie de acord. Mulțumesc pentru sugestie. Nu mai văd nicio dorință de cuvânt, deci eu zic să trecem mai departe la punctul următor. Și aș vrea să-l salut pe profesorul De Palo din partea centrului ADR, SAL, să-și facă prezentarea. Vă rog. Uh, mulțumesc, doamnă președintă. Bună ziua tuturor! Vreau să mulțumesc în special organizatorilor pentru că m-au invitat să vorbesc despre directiva privind medierea în um, materie civilă și penală. Rezultatele nu sunt niciodată ușor uh, de uh, înțeles Eh, judecătorul analează procesul și eh, vedeți în imagine că un avocat este cel care mulge vaca și de cealaltă parte eh, altcineva face exact același lucru. Problema este că aceste litigi în instanță îngreunează economia și reprezintă un obstacol în calea funcționării pieței unice pentru Um, consumator și de asemenea are și un impact asupra bugetului în momentul acesta în care se cere reducerea cheltuielor publice și în sectorul justiției. După cum ați auzit de la colegii mei, medierea are mai multe avantaje și uh, încă din anii, de la începutul anilor 1900 a fost promovată soluționarea uh, alternativă a disputelor. Uh, Acesta se aplică celor care poate nu reușesc să ajungă la o înțelegere și sunt ajutați să ajungă la o soluție. Uh, costurile sunt mai mici, oferă controlul asupra rezultatului și pentru a încuraja utilizarea medierii, printre altele, Directiva 52 din 2008 a stabilit norme care garantează egalitate, protejarea confidențialității, uh, uh, judecătorii um, sunt de asemenea implicați și se garantează și executarea hotărârilor. În ciuda acestui mediu facilitator, după adoptarea directivei, la câțiva ani au fost făcute studii pentru jurii, Comisia Europeană și Consiliul European, care au arătat că medierea este folosită doar în jur de 0,05% din cazuri în toate cele 27 state membre la momentul respectiv, adică peste 100 um, de mii de cazuri de mediere, dar 20 uh, de milioane este numărul cazurilor care au ajuns în instanță în aceeași interval. Deci, evident, relația echilibrată între procedurile judiciare și mediere, care este menționată în articolul 1, nu s-a uh, concretizat în realitate. Acest paradox al medierii și anume un proces util care nu este utilizat, duce la pierderi economice, fiindcă aceleași studii au arătat că dacă se folosesc mai frecvent, procedurile de mediere pot duce la economii de miliarde, nu milioane, miliarde de euro în fiecare an, dacă măcar 50% din cazuri ar ajunge la o soluție amiabilă. Parlamentul nu cred că mai poate tolera acest paradox al medierei europene. Cu cinci ani în urmă, Curtea Europeană de Justiție a oferit orientări foarte clare cu privire la modul în care medierile trebuie să se desfășoare. În cauza Alasinii, CEJ a spus că un proces de soluționare alternativă a um, litigilor, dacă nu este obligatoriu, nu este eficient Această perioadă duce la reducerea timpurilor, la reducerea timpilor de intervenție, la reducerea prețurilor. Medierea, dacă este obligatorie înainte de proces, acest lucru este, este permis prin directivă, dar nu este cerut. O bună guvernanță înseamnă și uh, un comportament bun, al, căror, al cărui valoare este recunoscută de oameni, dar nu este pusă în aplicare. Video bona pro boche în latină. Vedeți aici niște imagini, um, de exemplu centurile de siguranță sau căștile la motociclete sau interzicerea tutunului, toate au fost impuse uh, înainte să devină acceptate de societate. Chiar și cele mai buni culturi în trecut nu foloseau sau nu obligau uh, oamenii să poarte căști. Vestea bună despre mediere este că nu e nevoie să o facem obligatorie în totalitate. Este mai bine să integrăm o etapă de mediere în procesul judiciar și astfel părțile implicate în proces pot să aleagă mai ușor. Să vă explic cum funcționează lucrurile. Întâi, puterea mecanismului opt-out a fost ilustrată în studiu referitor la politici pentru promovarea donației de organe pentru a salva viața celor care au nevoie de transplant. În 2003, doi cercetători au încercat să vadă de ce țări asemănătoare în UE au diferențe în ceea ce privește procentajul oamenilor dispuși să-și doneze organele după moarte. Austriecii, aproape 100% au, s-au declarat dispuși să o facă și germanii 12%. Explicația? Formularul de aplicație pentru permisul de conducere. În Germania, aplicanții trebuiau să semneze dacă au fost de acord să doneze organele. Foarte puțini au declarat da, sunt de acord. În țara în care procentajul a fost foarte ridicat, ei trebuiau să eh, declare specifice dacă nu sunt de acord să doneze și foarte puțini au semnat din nou, ceea ce a dus la un număr ridicat de persoane care doresc să doneze. Medierea este foarte ridicată în cazurile în care uh, este asociată procesului în instanță. În 2014, fiecare dintre cele 27 state membre avea sub 20.000 de cauze de mediere. 19 aveau chiar sub 2.000. Italia este singura țară cu un sistem opt-out și în jur 150.000 de cazuri de mediere anul trecut părțile implicate în proces, în anumite cazuri, doar în anumite cazuri, trebuie să participe la o întâlnire inițială cu mediatorul cu costul de 4 euro, înainte să poată avea acces la judecător. După această discuție inițială referitoare la posibilitatea rezolvării cauzei cu mediatorul, fiecare parte poate uh, să facă opt-out fără să aibă nicio consecință și să meargă direct în proces. Doar dacă ambele părți hotărăsc să nu uh, facă opt-out, va continua procesul de mediere. Interesant este faptul că timp de 18 ani, în Italia, medierea avea doar uh, versiunea opt-in și asta a dus la un număr foarte mic de cazuri, sub 5.000 într-un an, cum vedeți în stânga. Cazurile au crescut exponențial foarte brusc în 2012, când medierea în anumite dispute a devenit obligatorie. În 2013 s-a ales din nou versiunea opt-in și, evident, numărul de cazuri a scăzut. Vedeți în al treilea dreptunghi. Medierea a trecut apoi peste 100.000 în 2014, când s-a introdus opt-out în loc de medierea obligatorie. Medierea opt-out, spre deosebire de medierea obligatorie, a dus nu doar la creșterea medierilor, ci și la o rată de succes ridicată, 49% față de 43%. Există oameni care spun că există taxe ce trebuie plătite pentru mediere și că orice uh, plată, oricât de mic ar fi, e prea mare. Această afirmație însă este greșită. Doar 30% din costurile medii din sistemul juridic sunt acoperite de costurile plătite de taxa de timbru. Eu cred că cei care plătesc 70% din serviciu fără să-l folosesc au dreptul să ceară celor care plătesc doar 30% să încerce cel puțin medierea, mai ales dacă uh, există această procedură opt-out. Și dacă părțile plătesc acest cost nominal inițial, statul nu mai trebuie să cheltuie banii contribuabilor pentru a oferi servicii de mediere. Furnizorii de servicii de mediere vor fi uh, dispuși și deschiși să ajute părțile implicate în proces într-o sesiune inițială, care sigur este în interesul lor să continue apoi. Procedura opt-out trebuie să se bucure de atenția noastră um, acum când directiva privind medierea este reanalizată și se conturează niște tendințe problematice. De exemplu, în cauzele din dreptul familiei din Regatul Unit, accesul la instanțe nu mai este direct. Întâi trebuie să existe o întâlnire cu un consilier de mediere și mecanismul acesta s-ar putea să fie extins la toate cauzele civile, dar acesta este un sistem opt-in, care nu e la fel de eficient ca un sistem opt-out. În Grecia, S-a anunțat un proiect de lege care să ceară medierea, dar nu se vorbește despre mecanismul acesta opt-out, ceea ce nu e un lucru neapărat bun. La nivel european, Uniunea Europeană a propus modificări la directiva privind medierea în asigurare, care a făcut care face obligatorie pentru companiile de asigurări și brokeri, nu pentru consumatori, cerința de a participa la rezoluția, soluționarea alternativă a litigiilor, lucru care s-ar putea să se um, lovească de rezistența industriei. UE și Parlamentul European nu trebuie să rateze oportunitatea de a facilita viața oamenilor și de a îmbunătăți în același timp, adoptând o politică de mediere mai eficientă. Un simplu amendament la directiva din 2008 pe baza indicațiilor CEJ ar putea rezolva această problemă. Cel puțin, după cum puteți vedea în anumite cazuri, cel puțin în anumite cazuri, etapa aceasta medierii trebuie să fie obligatorie. Acesta este principiul eficienței. Cerința aceasta trebuie să fie una ușoară. Vedeți, am un cercui cu roșu pe ecran și, sigur, părțile trebuie să aibă acest uh, opt-out la dispoziție. Din septembrie 2013 m-am ocupat de un proiect pentru înființarea primului centru de mediere în Afganistan și mă deplasez acolo în mod regulat. N-am fost acuzat de blasfemie pentru că m-a arătat această imagine în Kabul, așa că pot să o folosesc și aici pentru a promova teoria mea cu testul final de rezistență. Și ultima mea afirmație este, dacă Dumnezeu ar deschide un centru de mediere pe pământ, s-ar putea să nu se facă deloc coadă la ușă uh, chiar dacă mediatorul este bun, cu excepția cazului în care există bune politici de mediere. Acolo, dacă ești credincios, înțelegi că Dumnezeu ne-a făcut oameni supuși greșelilor și incapabili de a fi eficienți în rezolvarea litigiilor de unii singuri. Trebuie să începem de aceea pornind de la firul ierbii, poate cu propriile noastre instituții. Cred că ar trebui să faceți acest lucru, cred că puteți face acest lucru și de aceea, în numele tuturor colegilor care m-au ajutat să pregătesc această prezentare, vă mulțumesc. Thank you so much for this interesting uh, Mulțumim foarte mult pentru această prezentare așa de interesantă și acum am să dau cuvântul domnului Nusger, judecător la Curtea Supremă a Austriei ultima intervenție pe ziua de azi. Oh, I read in my... Uh, Iată, tocmai văd în documentul meu că Ați făcut parte din Comisia de Negociere a Convenției de la Haga din 2005 privind acordurile de alegere a forului, așa că sunteți mai mult decât îndreptățiți să abordați subiectul. You will hear now. Mulțumesc, doamnă președinte. Intervention than before because I'm... O aveți o perspectivă nouă, pentru că voi vorbi despre doi nouă instrumente care sunt în vigoare sau vor fi în, în curând, vor intra în curând în vigoare. Așadar, eu nu am, um, um am cumva um, o acțiune politică de făcut, să prezint două instrumente. Este vorba de Convenția de la Haga din 2005 privind uh, competența judiciară, care va intra în vigoare în curând, și revizuirea regulamentului Bruxelles 1. Ambele instrumente se referă la competența judiciară și la executarea hotărârilor judecătorești. Voi vorbi despre impactul acestor două instrumente în ceea ce privește soluționarea litigiilor și uh, contractele de afaceri internaționale într-un contract uh, internațional de afaceri. Dacă se încalcă contractul, trebuie făcut ceva. Poate mediere, dar poate uneori e nevoie și de pronunțarea unei hotărâri de gătorești. Și în acest moment există două modalități uh, de uh, ales, ori uh, în fața unei uh, instanțe naționale, ori în arbitraj. Și Întrebarea este cine se pronunță, va fi vorba de un uh, Consiliu de Arbitraj sau va fi vorba de o instanță națională și cine uh, va executa uh, hotărârea pronunțată. Unde se va executa aceasta? În ce stat? Dacă se alege arbitrajul, trebuie să aplicată convenția de la New York, care probabil că vă este cunoscută. Este vorba de o convenție cu mare succes, 141 de state contractante. Dacă se încheie un acord de arbitraj într-un uh, contract comercial, uh, acest lucru uh, implică instanțele din toate statele membre și Acțiunile panelului de arbitraj uh, se aplică în toate statele contractante. În general, arbitrajul funcționează. Dar ce se întâmplă dacă părțile la contract se hotărăsc că vor ca litigiul să fie judecat de către o instanță națională? E bine, pot să convină asupra unui acord privind competența judiciară, să numească o anumită instanță care să se pronunțe. Acum există regulamentul Bruxelles 1 în care lămurește normele um, și urmărește care vor fi uh, uh, procedurile de urmat, în care sunt uh, instanțele care sunt excluse și cum se um, execută hotărârea care poate fi executată în alte state membre. Merge mai departe decât Convenția de la New York. Așadar, sistemul Bruxelles 1 nu funcționează decât în Uniune. Nu există nicio normă în uh, regulamentul Bruxelles 1, nici în vechiul uh, regulament, nici în nou, cu privire la acordurile care să desemneze o instanță din, uh, într-un stat terț. Nu există așadar nicio certitudine juridică în cadrul sistemului Bruxelles 1 dacă părțile desemnează o instanță dintr-un stat terț. Și invers, dacă se desemnează o instanță dintr-un stat membru și apoi se dorește executarea într-un stat terț nu se va dori acest lucru. Deci există o lipsă marcantă de certitudine juridică. Există această rivalitate între uh, instanțele naționale și um, panelurile de arbitraj. Dacă sunt uh, două state membre ale Uniunii Europene, atunci și Convenția de la New York și uh, Regulamentul Bruxelles 1 oferă certitudine juridică dacă e vorba doar de state membre ale Uniunii Europene. Însă, dacă sunt implicate și state terțe, arbitrajul oferă certitudine juridică, pentru că um, Bruxelles nu acoperă și um, um, litigiile cu, stat, cu părți terțe, din state terțe. Așa că a fost interesant de um, încheiat această convenție privind uh, alegerea forului, care ar trebui să ofere certitudine juridică pentru acordurile de acest gen, uh, așa cum uh, în paralel o fac acordurile de arbitraj. Aceasta se aplică în disputele civile și comerciale în cazurile internaționale. Adică nu e vorba de contractele comerciale. Și convenția aceasta are trei norme uh, de bază. Instanța desemnată trebuie să audieze ca, cazul, celelalte curți trebuie să-și decline competența și curtea aleasă uh, va pronunța o hotărâre care trebuie după aceea să fie uh, executată în statele care sunt implicate. Iată, noua convenție care va intra în vigoare în a doua jumătate a acestui an. Consiliul deja a hotărât că Uniunea Europeană va adera la această convenție. Revizuirea, reformarea regulamentului Bruxelles 1 a implicat două elemente referitoare la acordurile privind uh, instanța desemnată, Mm, care au fost uh, luate în considerare, așadar, în această reformare. Avem acum nou regulament, Bruxelles 1A, unde există o normă cumva diferită, pentru că se face o aliniere tehnică cu convenția. Ceea ce înseamnă că atunci când un acord privind instanța desemnată este valid în temeiul convenției de la Haga, atunci acesta este valabil și în temeiul regulamentului Bruxelles 1. Există așadar o paralelă, dar nu funcționează și viceversa. Cerințele din Bruxelles 1, să zicem că sunt mai liberale. Există un acord uh, valid în temeiul Bruxelles 1, dar care nu e valid în uh, temeiul Convenției de la Haga dar acesta se aplică doar în, inter- în interiorul Uniunii Europene. Așadar, acest acord ar fi eficient și uh, valid în Uniunea Europeană, dar nu și în statele terțe. Însă, dacă se, se realizează un acord scris, chiar și electronic, atunci va fi valabil atât în temelul Convenției cât și în temelul regulamentului uh, Bruxelles 1. Și mai este o nouă le, o nouă normă în ceea ce privește acțiunile paralele în state diferite în temeiul regulamentului Bruxelles 1. Era o problemă mai veche cu anterioara forma acestea, pentru că se stipula că dacă există proceduri paralele în, în instanțe diferite, prima curte sesizată are prioritate, cea de-a doua trebuie să își uh, suspende procedurile, trebuie să aștepte să vadă dacă prima curte sesizată își acceptă jurisdicția și doar dacă acesta și-o declină, atunci cea de-a doua instanță sesizată ar putea să audieze cauza. Acest lucru este uh, valabil chiar dacă cea de-a doua instanță ar fi fost desemnată într-un acord de uh, desemnare a instanței problema este că um, um, practic prin uh, sesizarea primei curți, una dintre părți a, a încălcat acordul anterior încheiat cu privire la desemnarea instanței. Poate că acest lucru înseamnă un sistem procedural diferit și um, acțiunea poate fi formată în fața instanței. Dar acum, prin reformarea regulamentului Bruxelles 1, se stipulează clar faptul că uh, instanța desemnată prin acord uh, este prioritară, chiar dacă o altă instanță a fost uh, sesizată anterior. Așadar, regulile din Bruxelles 1 nu se mai aplică atunci când cea de-a doua instanță uh, sesizată, cronologic, a fost cea desemnată în acord acest lucru alinează lucrurile cu convenția, pentru că prin aceasta se, um, se înțelege clar că acea instanță desemnată prin acord este cea care, care are precedență, care are prioritate. Că despre concurența dintre sisteme, instanțele naționale sau arbitraj, ei bine, Convenția privind alegerea forului aduce certitudine juridică în litigiile comerciale în care sunt implicate state terțe, Și aceea e o noutate. Și, în acest sens, Convenția creează o alternativă, o alternativă viabilă la arbitraj și asta la nivel global. Convenția, așadar, acordă certitudine juridică dacă părțile uh, desemnează o instanță dintr-un uh, stat contractant al acestei convenții. Însă, există o mare condiție. Totul depinde de ratificare, de ratificările acestei convenții. Aceasta va intra în vigoare în a doua jumătate a acestui an Uh, de exemplu, în relațiile dintre Uniunea Europeană, statele membre acestea și Mexic. Și trebuie să vedem dacă mai sunt și alți uh, actori economici cheie, dacă se vor, care se vor alătura la, la convenție. Dacă da, atunci uh, va exista un sistem paralel la um, o alternativă la arbitraj. Dacă nu, atunci succesul convenției de la New York va rămâne același ca și până acum. Vă mulțumesc foarte mult! Thank you for uh, this uh, very interesting. Mulțumim pentru această prezentare foarte interesantă, pentru această perspectivă nouă. Sperăm că aceste ratificări chiar se vor întâmpla. A venit acum momentul să avem ultima dezbatere cu privire la mediere, arbitraj, cine vrea să intervină. Hmm. Well, I have one question when I... Am eu o întrebare. Am ascultat despre sistemul opt-out. Mm, eficiența este la fel în dreptul civil și în dreptul comercial sau există diferențe? Cred că e mai eficient sistemul decât alternativa. E singurul răspuns rezonabil pe care vi-l pot da, pentru că mai există și cealaltă alternativă, opt-in, asta timp de 20 de ani în unele state europene. Prima legislație privind mediera în Italia a fost în 93, în Franța în 94 și s-au văzut rezultatele. Deci avem ceva mm, care nu prea funcționează și am să vă explic uh, bazele antropologice. Dacă mă ataci, eu nu mediez. Da, e vorba de fizic, um, um, după um, uh, acțiune și reacție. Și dacă și eu reacționez, se creează o escaladare a conflictului. Tendința umană nu este spre mediere. Tendința este cei doi F, uh, care nu e cuvântul din engleză care începe cu F și se termină cu K. Este fight or flight, adică fugi sau luptă. Uh, aceasta este tendința în natură. Ori te atac și eu în instanță, te contraatac, ori fug, încerc să evit. Nu degeaba um, spun, um, se spune că un avocat poate să tărăgăneze un proces foarte multă vreme și unul foarte bun și mai multă vreme. Deci, um, în general, oamenii um, experimentează, nu prea mediază. E foarte greu să, să crezi că tendința va fi vreodată aceasta. Integrarea în familie și într-o structură reglementată este până la urmă calea de urmat, sau cel puțin calea de încercat. Legislația italiană pe care v-am arătat-o nu este definitivată, este un experiment până în 2017. Sistemul nostru italian se știe foarte bine că este supraîncărcat, și în loc să spunem asta e calea de urmat, asta e panaceul, dar nu e nici ceva de evitat. Hai să încercăm, să vedem ce se întâmplă. Dacă sistemul va continua să producă rezultate bune, atunci se va stabiliza. Dacă nu, va trebui să ne gândim la altceva, dar eu nu vreau să mă gândesc la asta, pentru că în nicio țară din lume, dacă nu se încurajează și dacă nu se acordă bani, de exemplu, medierea ar trebui, ar putea să fie Uh, finanțată prin uh, exemptarea de la plata um, plăților de judecată, dacă medierea funcționează bine, fără aceste stimulente, niciodată nu se va alege calea mediere. Dacă îmi spuneți mie un exemplu, eu mă duc acolo de, cu drag. We come to the end of this uh, workshop. Cred că am ajuns la finalul acestui seminar și aș vrea să vă mulțumesc foarte mult tuturor pentru că ați participat. Pentru mine, cel puțin, a fost foarte util și sper că a fost util și pentru dumneavoastră. Aceasta ne-a dat într-adevăr impulsuri de gândire pentru a dezvolta legea europeană în domeniul uh, dreptului internațional. Uh. Și cred că uh, privat și sper că este clar că acest domeniu poate să fie într-adevăr un subiect pentru dezbaterea politică Cred că trebuie să ne întâlnim uh, pentru următorul uh, workshop în 2017 și să vedem atunci ce progrese s-au făcut de când ne-am întâlnit ultima dată. Revizuirea Bruxelles 2 uh, și regulamentele aferente ar fi trebuit să fie până atunci finalizate deja. Aș vrea să mulțumesc foarte mult tuturor deputaților în Parlamentul European, membrii Parlamentele Naționale, tuturor administratorilor care au participat astăzi și pentru interesul pe care l-ați arătat față de subiect și mai ales aș dori să mulțumesc experților care au participat și care ne-au uh, luminat dezbaterile de astăzi. Și, în final, vreau să mulțumesc uh, angajaților de la Departamentul Politice și secretariatului și persoanelor care au tradus discuțiile noastre. Vă mulțumim și o seară bună și drum bun înapoi spre casă.